Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vous proposer de... Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă rog să vă așezați. Toate acestea pentru a putea să începem discuția din această dimineață. Donc, comme le, le président Sirkeski... Domnul președinte Sikerski v-a spus uh, ieri uh, că trebuie să lipsească în această dimineață pentru că este la Luxemburg pentru a lua parte la un consiliu din partea căruia așteptăm cu toții niște decizii importante pentru sectorul nostru. Uh, dânsul va reveni în această după-amiază și uh, m-a rugat uh, să îl suplinesc în această dimineață, să-mi asum președinția acestei ședințe. Aș dori să vă rog să reluăm discuțiile pe care le-am început ieri după amiază. Vom începe cu o prezentare a unui studiu care apare pe ordinea de zi a comisiei noastre și anume compararea veniturilor uh, agricultorilor în Uniunea Europeană. Este un studiu realizat pentru comisia noastră. Este vorba de o comparare a veniturilor între statele membre ale Uniunii Europene știți, este unul dintre obiectivele noastre pe care îl avem cu toții în minte în ceea ce vește pacul și anume uh, să asigurăm uh, un nivel de viață corect pentru agricultori, luând în calcul uh, veniturile individuale ale agricultorilor care lucrează în sectorul de care ne ocupăm. Acest obiectiv trebuie să rămână o prioritate de acțiune pentru noi. Acest studiu ne va permite să vedem ce s-a întâmplat cu evoluția veniturilor uh, agricultorilor în cadrul Uniunii Europene. Vom putea examina diverse dinamici uh, între statele membre. Și acest studiu ar trebui să ne poată oferi și câteva recomandări în legătură cu mijloacele pe care am putea îmbunătăți veniturile agricultorilor. În nume propriu, dar și în numele membrilor acestei comisii, aș dori să urez bun venit celor doi autori ai acestui studiu, care sunt prezenți astăzi aici, domnul Berkeley Hill și domnul Dylan Bradley, de la Agra CEAS din uh, Regatul Unit. Aș dori să le mulțumesc pentru uh, munca lor și pentru prezentarea pe care ne vor uh, face. Aș dori să dau cuvântul după această prezentare reprezentanților uh, Direcției Generale pentru Agricultură pentru a se exprima în legătură cu subiectul, după care vom avea o dezbatere și se vor putea exprima colegii din cadrul comisiei. Vă dau așadar uh, cuvântul. Nu știu care dintre dumneavoastră va dori să uh, înceapă. Iar după ce vă veți exprima, vom uh, devara o discuție pe un subiect atât de important. Și vă mulțumesc uh, deja. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Barclay Hill și sunt uh, economist agricol deja de foarte multă vreme și pot să spun că am lucrat cu colegul meu, Dylan Bradley. Ne-am bucurat să ne ocupăm de acest studiu pentru Parlamentul uh, European. Raportul uh, pe care îl aveți este mult mai lung decât uh, cele pe care le putem prezenta în această sesiune. Prin urmare, astăzi nu vom face altceva decât să prezentăm câteva elemente cheie și să încercăm să răspundem după aceea la întrebările pe care le-ați putea avea. Structura prezentării, după cum puteți vedea va consta în următoarele. O scurtă introducere, apoi o mică discuție în legătură cu sursele de date și metodologia urmată. Poate nu considerați că acest element este esențial, însă cred că este important să cunoaștem principiile de bază uh, ale metodologiei de măsurare a veniturilor Trebuie să înțelegem exact uh, și care sunt uh, sursele uh, de date cu care putem lucra folosind acele metodologii. Apoi vă vom prezenta per ansamblu evoluțiile legate de venituri în domeniul agriculturii și ne va interesa mai ales modul în care schimbările generale care au putut fi observate în ceea ce privește veniturile agricole se reflectă în ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană. De exemplu, știm că Istoric, agricultura uh, se află într-o dilemă legată de uh, costuri și prețuri. Întotdeauna a fost uh, așa de-a lungul istoriei, sau cel puțin în ultimele secole. Există foarte multă presiune pusă pe veniturile agricultorilor, o presiune care a presupus o reducere până la urmă a numărului agricultorilor, astfel încât venitul lor să fie păstrat constant. Cum e, e văzut așadar acest fenomen în Uniunea Europeană? Apoi, o altă caracteristică a veniturilor din agricultură este faptul că ele variază de la un an la altul. Fermierii știu că veniturile lor vor varia de la un an la altul și iau măsuri uh, speciale precum diversificarea uh, sau altele asemenea. O a treia caracteristică majoră a agriculturii e uh, heterogenitatea sa. Există o mare uh, diversitate a tipurilor de ferme și a dimensiunilor acestora. Sunt caracteristici importante care trebuie uh, văzut cum um, se integrează în statisticile elaborate de Uniunea Europeană. Apoi vom încerca să vedem care sunt cauzele de fond ale schimbărilor recente în ceea ce privește veniturile fermierilor. Vom vedea care sunt cauzele pentru aceste schimbări, așadar. Apoi, a cincea secțiune analizează diferențele dintre statele membre și aici trebuie să adaug că poziția statelor membre în studiu uh, a fost determinată de anumite, anumiți termeni de referință. Poate trebuia să spun uh, asta mai devreme, însă așa au lucrurile. Și uh, apoi ultima secțiune ia în calcul recomandări pentru Uh, statistici și pentru politici uh, care țin de uh, dovezile pe care am reușit să le strângem. Titlul studiului este Compararea veniturilor fermierilor. Dar la ce comparare ar trebui să ne gândim? Din nou, termenii de referință au fost importanți pentru că ei au atras atenția la politica agricolă comună și la obiectivele sale cheie pentru a asigura un standard de viață corect pentru comunitățile agricole. Cei dintre dumneavoastră care s-au mai lovit de munca mea din ultimii 30 de ani pentru Eurostat și alții, știu că sunt în special interesat de acest standard de viață corect pentru comunitatea agricolă ca obiectiv și apoi uh, ca element care este monitorizat. Mă interesează și succesul politicilor care doresc să asigure un uh, standard de viață corect pentru comunitatea agricolă. Însă, asta presupune că există o preocupare de bază în ceea ce privește veniturile gospodăriilor de fermieri. Nu putem să fim siguri, pentru că niciodată acest element nu a fost definit de instituțiile europene, deci nu putem uh, fi siguri ce înseamnă un standard de viață corect uh, în context uh, agricol. Niciodată nu ni s-a oferit o definiție a ceea ce se înțelege prin comunitate agricolă. E clar vorba despre gospodării, însă oare aceste gospodării Uh, sunt cele care dețin o fermă sau doar cele care obțin venituri pentru că principala lor ocupație este agricultura. Această chestiune care ține de definiții este de fapt una foarte importantă. Așadar, nivelurile veniturilor uh, identificate în gospodării trebuie privite din uh, această lumină. Ele variază, cum spuneam, în timp și țin de o anumită distribuție a veniturilor. Dincolo de asta, însă, vorbim despre anumite interese uh, de politică în compararea veniturilor uh, diverselor uh, ferme de diverse dimensiuni sau de diverse tipuri și, firește, între diferite state membre și regiuni. Nu vorbim doar despre anumite niveluri, ele sunt importante, mai ales în ceea ce privește contextul standardului de viață, însă ne interesează și direcția schimbării. Apoi ne interesează și stabilitatea veniturilor și distribuția acestora. Cum se poate, de exemplu, ca analizând veniturile câștigate de pe urma muncii agricole, să descoperim că o minoritate semnificativă are venituri negative an după an. Cum supraviețesc acele gospodării agricole? Răspunsul, în majoritatea cazurilor, e că au și alte surse de uh, venit. Variabilitatea și investițiile sunt uh, practic uh, datorate veniturilor în ansamblul lor, nu doar veniturilor agricole. A trebuit să mă ocup pe scurt și uh, de uh, metodele de calcul, cum anume uh, evaluăm veniturile agricole. Sistemul uh, de contabilitate de la nivel național și sistemul uh, european ne oferă uh, două tipuri de venituri. Putem măsura veniturile din activități, de exemplu producția agricolă, aceasta este o cale, iar cealaltă este să analizăm veniturile generate de anumite uh, unități instituționale. Principale unități instituționale din agricultură uh, sunt reprezentate de uh, firmele uh, agricole, adică uh, afaceri neincorporate. Uh, Firește, avem de-a face cu o singură economie, privită însă din două perspective diferite. Cele două abordări pot fi reconciliate și integrate, iar diagrama din fața dumneavoastră ne arată exact asta. Avem o uh, linie gri care traversează imaginea și care are legătură cu activitatea agricolă. Vedem uh, rezultatele și venitul antreprenorial, care sunt ilustrate pe acea dungă. Ori aceste uh, elemente sunt uh, divizibile pe trei tipuri de, uh, institu- de unități instituționale. Firme de familie, um, cooperative și altele. Puteți vedea pe această diagramă și alte chestiuni care nu intră în zona gri, și anume e vorba de activitățile în care se implică fermele de familie sau celelalte ferme, pe lângă activitățile agricole. Puteți uh, vedea ce se întâmplă cu sectorul gospodăriilor și aici, uh, pe stânga, puteți vedea că există anumite gospodării agricole care nu au niciun fel de altă activitate și tot venitul lor provine așadar uh, din agricultură. Dacă ne mișcăm uh, spre partea dreaptă pe imagine, putem vedea că există tot mai multe alte ferme care au și alte surse de venit care devin foarte importante, iar la un anumit moment putem uh, vedea că există anumite ferme care au mai multe venituri din afara activităților agricole decât uh, din activitățile agricole. Următorul diapozitiv analizează chestiunile uh, metodologice, adică uh, trebuie să vedem cum am putut noi măsura veniturile uh, gospodărilor agricole. Sunt date care ne-au provenit din partea Eurostat și din partea FAO a Națiunilor Unite. Principalii indicatori pe care îi folosim în ceea ce privește veniturile gospodărilor sunt Uh, veniturile de care dispun uh, aceste uh, ferme. Adică luăm în calcul sumele eliminând cheltuielile. Practic, e vorba de venituri care provin din agricultură, din alte activități, din pensii și așa mai departe. Metodologia, așadar, ia în calcul diverse definiții a unei gospodării agricole. În principiu luăm în calcul o versiune îngustă a acestei definiții, dar practic avem uh, o abordare mai limitată, care ia în calcul uh, veniturile doar din agricultură și o uh, metodă mai vastă, care ia în calcul și alte venituri. Cel puțin, din perspectiva mea, așa putem uh, măsura veniturile uh, agricultorilor mai bine. Pentru că, deocamdată, nu avem uh, un sistem statistic european care să ne ofere informații în legătură cu venitul gospodărilor agricole trebuie să facem apoi comparații între venitul acestor gospodării și veniturile obținute de alte grupuri profesionale. Eu cred că însă acestea sunt informații semnificative. Pe termen scurt, Trebuie să vedem ce informații putem obține din partea statelor membre, pentru că acestea sunt uh, fragmentate și sunt uh, adesea incomplete. Sunt informații. În păcate nu avem <clears throat> suficiente informații pentru a putea compara veniturile din aceste domenii cu celelalte grupuri sociale și deci aplicarea uh, efectul asupra standardului de viață. Dacă ne uităm la text, există mai multe explicații. În primul rând, nu exista cerere din punct de vedere politic. De ce? Cu siguranță, cel puțin în trecut, au fost politicieni care au considerat că fermierii depind de ferma lor pentru venit, dar cu siguranță lucrurile nu stau astfel. Pe de altă parte, alți politicieni, când constatau că o fermă avea venituri mai mari decât restul societății medie, nu le convenea din punct de vedere politic acest lucru. Un alt motiv, atunci când au fost create sistemele de măsurare în anii 30 și 40, nu s-a plecat de la gospodării, ci ce se generează prin producția agricolă deci nu venitul unei gospodării. Și odată ce un sistem există, el tinde să fie folosit de alții, nu neapărat în mod corespunzător, iar uh, statisticile pot fi folosite și greșit. În politica agricolă comună nu există aspecte operaționale, nu există un mecanism care pentru a funcționa, să spună, trebuie să știm care sunt veniturile gospodăriilor, fermierilor. Dacă se poate emite o valoare care spune venit pe gospodărie, chiar dacă e nepotrivită, suma tinde să fie folosită. <clears throat> Și apoi se mai găsește în literatură ideea unui interes propriu al birocrațiilor. Sunt miniștri pentru agricultură, nu de agricultură sau ai agriculturii. ori ceea ce nu uh, convine programului lor nu e susținut de acele birocrații. Și încă un aspect, nu există suficiente date. Avem această problemă cu sursele de date, pentru că în multe state membre informațiile acestea pur și simplu nu sunt colectate nici în uh, sondaje cu privire la ferme, nici în sistemele de impozitare. În multe state membre, fermierii nu sunt impozitați pe baza de venit real sau unii fermieri nu sunt impozitați astfel și deci nu aceștia nu țin neapărat o contabilitate. Trecând acum mai departe, acolo unde metodologia nu există, trecem mai departe la venituri din activitate agricolă. Aici informațiile și datele sunt mai bogate și avem două sisteme în uh, Uniunea Europeană pentru a măsura aceste venituri. Avem uh, conturile economice pentru agricultură de care răspunde Eurostat cu o abordare de sus în jos. Se estimează venitul întregului sector din surse secundare în principal. Dacă cunoaștem valoarea produsului agricol, poți măsura suprafețele de culturi, recolta estimată și deci valoarea. Și asta se poate face foarte repede. Eurostat are aceste date estimate înainte de sfârșitul anului uh, calendaristic. Uh, nu vă pot însă spune detaliile. Și a doua abordare principală, o rețea FADN, EU-FADN, care folosește un sistem uniform de variabile în toate statele membre, dar care nu acoperă veniturile gospodărilor, ci doar veniturile din producție agricolă, cu foarte puține excepții. Dar permite să vedem ce se întâmplă între diferitele ferme de diferite dimensiuni și diferite tipuri de producție. și există un plafon în fiecare țară, dincolo de care datele nu mai sunt incluse. Mă refer la ferme foarte mici. Și aici apar probleme în interpretarea rezultatelor. Datele sunt oferite de sondaje naționale și problema este că, deși datele sunt detaliate, sunt vechi de cel puțin 2 ani. Noi am folosit FADN ca sursă principală pentru datele uh, folosite în sistemul nostru. E principala sursă, iar indicatorul principal venitul familiei de fermier. Deci venitul care stă la dispoziție familiei pentru a investi, pentru a cheltui, pentru costuri, după ce elimină toate costurile, deci pentru îngrășăminte și diferite alte variabile. Eliminând toate costurile, așadar ce le rămâne, ce venit uh, au la uh, dispoziție. Însă înainte de a ajunge acolo, trebuie să mai spun câte ceva despre rezultate din diferite surse cu privire la aceste venituri pe gospodărie. Informațiile nu sunt tocmai ideale, dar arată că există adesea și alte surse de venit și la ferme mai mari. Nu trebuie să ne așteptăm că pentru că o fermă ar fi mare, tot venitul ar fi din activități agricole. Nu. Știind venitul, știind că venitul din știind ce venit are o familie din agricultură, nu are legătură cu uh, venitul aflat la dispoziția familiei respective. Nu înseamnă că numai obțin venituri și din alte direcții. O concluzie importantă este că venitul care se află la dispoziția familiei în mod obișnuit e similar cu cel al societății în general în țara respectivă, existând desigur anumite diferențe. În unele țări, gospodăria agricolă are un venit ceva mai mare sau mult mai mare decât uh, media națională, țările de jos și Regatul Unit, de exemplu, și în alte țări venitul gospodăriei e mai scăzut. Portugalia și Polonia sunt astfel de exemple. Uitându-ne acum la Uniunea Europeană în ansamblu, nu există nicio dovadă că fermele ar avea venituri mai scăzute, dar există aici colo zone mai sărace. Dar nu putem susține ideea susținută adesea de comisie că veniturile fermelor ar fi în general sau ale celor care lucrează în agricultură ar fi cu 40% sub medie. Nu. Datele nu arată acest lucru. Constatăm aici că avem nevoie de date statistice mult mai bune și voi reveni asupra acestui aspect. Trecând acum la următorul punct, evoluția venitului și o imagine de ansamblu. Și aici folosim din nou rezultate FADN, dar și celelalte uh, date merg în aceeași direcție. Acest lucru este menționat în raport. Să nu uităm însă că atunci când măsurăm acest venit, e doar o parte a venitului obținut de fermier. Venitul familiei, indicatorul pe care îl preferăm noi, pentru că e după ce se plătesc salariile, chiriile și dobânzile. E un venit instabil pentru că activitatea agricolă e instabilă în sine, și de multe ori se constată că trebuie făcută o medie peste de, pe 3 ani. Așa fac, facem cu multe din valorile pe care le anunțăm aici. Interesante sunt și evoluțiile în timp și comparațiile între ferme de diferite dimensiuni. Și aici voi da cuvântul colegului meu, Dylan Bradley, care vă va prezenta câteva din concluziile la care am ajuns pe baza uh, datelor FADN. Mulțumesc! În primul rând aș dori să reiterez cele spuse de Berkeley mai devreme. Aceste rezultate trebuie tratate cu atenție când vorbim de ferme cu producție de mai puțin de 25.000 de euro și anumite tipuri de, de ferme, pentru că nu toate statele membre sunt uh, reprezentate identic în această tipologie FADN. La fel și variabile, direcția în care se îndreaptă aceste schimbări și așa mai departe. Iată valorile din raport. Uh, puteți trece ușor de la prezentare la raport. Prima valoare pentru perioada 2004-2014, iată cum au evoluat aceste venituri grupate. Vedeți că tendința este crescătoare pentru aproape toate grupurile. UE25, care devine UE27, crește odată cu aderarea României și Bulgariei în 2007. Dar dacă ne uităm la componente, vedem că UE15, linia albastră de sus, și UE10, țările care au aderat în 2004, linia roșie, au crescut, însă au scăzut ușor între 2007 și 2009. Și avem Bulgaria și România, linia verde, care nu au suferit acea descreștere între 2007 și 2009. Se mai vede aici convergență generală între N10 și N2 și UE15 în această perioadă în termeni procentuali, deși e important să menționăm că diferențele absolute rămân aceleași între țări. Aici deci vedem schimbările an cu an, anuale, în aceste unități familiale. Așa cum spune și textul anterior, iată o variație majoră de la un an la altul. Fiecare punct arată cum s-au schimbat datele în anul anterior și cu excepția lui 2008 și 2009, schimbările anuale au fost pozitive în majoritatea lor și venitul a crescut în fiecare an Linia verde N2, desigur, crește cu sume diferite, cu valori diferite în ani diferiți. Veți mai putea constata că există variabile mai mari în UEN10 decât în UE15. În 2007 valorile au crescut mai mult în N10 decât în UE15, liniile roșie și albastră și pe de altă parte, au și pierdut mai mult în 2009 decât UE15 și apoi din nou creștere mai mare. Vă arăt aceste valori pentru a sublinia încă o dată ideea că e periculos să studiem doar situația dintr-un an, variază mult și de aceea încercăm să folosim date pe mai mulți ani. Însă multe publicații ignoră această idee și publică informații anuale. Vă aduceți aminte că în 2009 se vorbea despre veniturile în scădere și situația arăta diferit decât v-am arătat mai înainte. Apoi aici avem indicatori în funcție de ferma, de, scuze, de dimensiunea fermelor și avem doi indicatori, valoarea netă adăugată și unitățile și venitul pe familie cu albastru și venitul cu roșu. O relație puternică între fermă și venit. Pe măsură ce ferma crește în dimensiune, așa cum uh, arată producția standard, pe măsură ce fermele devin mai mari și venitul crește. Și vedeți în cel mai mare grup o disparitate foarte mare între valoarea adăugată și venitul pe familie și aceasta pentru că venitul pe familie ține cont de uh, suprafețe mari, dar uh, costuri cu muncă relativ scăzute. Celelalte ferme există, există mai puțini membri ai familiei. Apoi, aceeași informație în funcție de tip de fermă, folosind media 2010-2012. Liniile orizontale arată mediile UE27 uh, pe două culori diferite. Și aici se văd diferențe majore între tipuri de fermă și în interiorul fiecărui uh, sistem, ceea ce nu se vede aici, de că veniturile sunt mai scăzute pe alocuri, sunt sigur și ferme mixte care au venituri mai mari decât alte ferme, aspecte importante de avut în vedere. Există și o relație între tip de fermă și dimensiunile ferme și aici e important să notăm când ne uităm la aceste coloane mai mari, aproape o treime din fermele mari, pe când fermele mixte sunt la cealaltă extremă, o treime din cele foarte mici. Deci ne uităm la tipuri de ferme, dar există o influență puternică și a dimensiunilor fermelor. Iar cele care au venituri mai mari folosesc mai mult capitalul și ne uităm aici la costurile cu forța de muncă. De exemplu, la Granivore, informațiile pe care le avem există tocmai pentru că organizația este diferită, organizarea este diferită față de fermele mixte și au și mai multe fonduri. Figura 12 folosește o medie pe 2010-2012 și aici avem vârsta agricultorilor, avem media UE și aici avem o medie ponderată a tuturor familiilor implicate într-o afacere agricolă. Să zicem, capul familiei uneori uh, este tatăl, lucrează împreună cu copiii și uh, noi am analizat vârstele tuturor membrilor familiei, pentru că dacă ne uităm doar la capul familiei, atunci uh, uh există o disparitate foarte mare de vârste. Uh, la extremele de vârstă, deci fermierii foarte tineri și cei foarte bătrâni au de obicei uh, fermele, au ferme mai mici față de cei de vârstă mijlocie. Figura 17, aici analizăm uh, uh variațiile în funcție de tipul de fermă. Uh, Liniile orizontale arată media pe UE, ca și la cealaltă figură. Și barele orizontale, verticale arată, arată variația. Um, venitul este verde și um, avalarea adăugată este albastru. Veți vedea, veți vedea deci că anumite exploatații au venituri uh, variabile. După cum vedem, granivorele și culturile de câmp sunt cele mai volatile și cele mai stabile sunt horticultura, vin și alte permaculturi. Îmi cer scuze, nu permaculturi, recolte permanente, perene. Acum îi voi da cuvântul din nou Bar- lui Barclay, colegului meu. Urmează următoarea secțiune a prezentării noastre. Ce a generat, ce au generat aceste schimbări în timp? Și există două tipuri de a măsura venitul, după cum am spus mai devreme. Putem să luăm, de, de exemplu, venitul exploatației agricole, gospodăriei. Aceste gospodării, după cum am mai menționat, au și alte venituri, nu doar din agricultură, au și alte activități lucrative sau venituri din pensii. Știm bine că cel puțin o treime din uh, șefii gospodărilor, capii familiilor au altă activitate lucrativă. Dacă includem și soții uh, sau soțiile, uh, atunci cifra se ridică la jumătate. Cam jumătate din cuplurile din agricultură au și altă formă de venit. Cam 12% din uh, exploatații au în cadrul, uh, în cadrul activităților alte activități diversificate care nu au de-a face cu agricultura. Așadar, de ce este nevoie de aceste venituri? De ce apelează ei la, alți, la, la alte forme de, uh, de a câștiga bani? Nu știm cu exactitate, dar ce putem să vă spunem este că Uh, factorii sunt aceiași ca ceilalți factori generatori de venit în uh, economie în general. Literatura de specialitate ne arată că nu poți aproape niciodată să consider că un uh, agricultor este doar agricultor și nimic altceva. Și dacă ne uităm la evoluțiile din ultimul secol, tocmai aceste venituri extra-agricole le-au permis agricultorilor să se concentreze în continuare pe domeniu. Fie că este vorba de, uh, nu știu, medicină, uh, faptul că agricultorul respectiv e și poștaș și doctor și muncitor și altceva, îi permite să se concentreze și pe gospodăria lui. Care sunt factorii Uh, valoarea producției și costul consumului intermediar. Și principalul motor, să zicem, al valorii producției nu este, uh, nu este dimensiunea producției, nu este volumul, ci prețul produselor. Aici putem să vedem uh, componentele veniturilor în ferme, uh, pe grupurile de țări pe care le-am menționat mai devreme. Avem două grafice aici. Deasupra puteți să vedeți valorile absolute, um, încasările și cheltuielile și venitul. Practic sunt împărțite câte, pe câte două coloane. Și în graficul de jos aveți aceleași informații, dar uh, exprimate procentual. Și din nou media a fost pe 2010-2012. Tocmai a spus colegul meu cât de, important este, cât de importantă este producția totală, care e uh, exprimată în albastru și consumul intermediar este exprimat în verde aici. Dacă este să ne uităm la încasări, vedem că acesta, acestea sunt împărțite în uh, producție și subvenții. E important să vedeți că subvențiile ocupă un rol minor. Dacă ne uităm la cea de-a doua bară din fiecare grupă de două, vedem, vedem că uh, diferența între uh, încasări și cheltuieli este arătată în roz. subvențiile, sub uh, orice formă ar veni ele, fie de la Uniunea Europeană, fie subvenții guvernamentale, sunt mai mari în UE 15 decât în uh, ultimele două valuri de aderare. Există diferențe și la nivel absolut în ceea ce privește încasările și cheltuielile. În termen proporțional există puține diferențe în ceea ce privește importanța diferitelor tipuri de cheltuieli pe regiuni. Deci cheltuielile sunt comparabile între aceste grupări de state membre. De orice fel ar fi acestea, fie că e vorba de forța de uh, muncă și așa mai departe. Figura 27. Aici este arătată schimbarea în uh, valoarea medie a componentelor pe venit. Am comparat perioada 2004-2006 cu perioada 2010-2012. Aici uh, se vede că există schimbări în producția totală și în consumul intermediar total. Dacă vă amintiți de la primul grafic, Uh, vă amintiți că tendința era în creștere. Motivul este creșterea producției, după cum vedeți în această figură, care este mai mare decât uh, consumul intermediar, adică cheltuielile cu uh, mijloace indirecte de producție, îngrașăminte și așa mai departe. După cum vedeți, um, coloana verde arată că au crescut și subvențiile Să mergem mai departe. Figura 32 arată evoluția subvențiilor medii pe, pe exploatație și în funcție de grupare de state membre pe perioada 2004-2012. UE 15 este linia verde, linia întreruptă este UE 27, adică UE 25 înainte de aderare României și Bulgariei, linia MOV este uh, Uh, valul din 2004 și uh, linia de jos este valul din 2007, adică România și Bulgaria. Deci se vede foarte clar, după cum am spus, uh, care este evoluția subvențiilor în Uniunea Europeană. În România și Bulgaria au crescut, dar evoluția nu a fost atât de spectaculoasă ca, în, ca la țările din valul din 2004. Următoarea secțiune în studiul nostru comparativ se referă la diferențele între statele membre la nivel de venit al agricultorilor. Aceste diferențe sunt generatoare de preocupare și și de interes. De ce ne-am întrebat de ce există aceste diferențe. Avem o politică agricolă comună care nu asigură același nivel de venit în toate statele membre. Sau oare asta face? Imediat vom răspunde la această întrebare. Dacă ne uităm la statisticile luate din FADN, în anumite țări, veniturile agricole sunt destul de, sunt relativ mari. Și asta se măsoară în uh, venit familial per unitate de muncă. Media, după cum vedeți, este tot pe 3 ani, 2010-2012. Țările uh, cu venituri mari sunt Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Luxemburg, țările de jos și Regatul Unit. Țările cu venituri relativ mici au fost cele din valul de aderare din 2004, UE10. Principala explicație, după părerea noastră, este diferența între dimensiunile exploatațiilor între aceste țări. După cum vă vom arăta mai târziu, dacă luăm uh, în considerare diferențele Uh, de dimensiune între exploatații, atunci diferențele între țări se vor estompa. Să vedem care sunt schimbările între cele două perioade de referință pe care le-am analizat. Ei bine, între acestea, cele mai multe state membre au uh, observat, au avut parte de creșteri. Și cel mai mare, cele mai mari creșteri au avut loc Uh, la țările din valul de aderare din 2004, uen 10 În ceea ce privește variabilitatea, venitul pe fermă de familie este mai variabil decât uh, valoarea netă adăugată per unitate agricolă de muncă. Și asta are sens, pentru că, practic, venitul tău este după ce ți-ai plătit chiria și muncitorii și așa mai departe. Iar costurile, după cum am văzut, sunt destul de stabile. Însă, există variabilitate mai mare în anumite state membre. Asta s-ar putea să fie o consecință a mixului agricol, adică a diferitelor tipuri de ferme din diferite țări. Următorul grafic arată diferitele măsuri de venit în aceeași perioadă de referință 2010-2012 și, după cum vedeți, anumite țări depășesc, le depășesc cu mult pe celelalte în țările bogate pe care le-am menționat. Câteva dintre ele um, au venituri foarte, foarte mici. M-am referit la cele 10 state membre din uh, valul din 2004. Am analizat și lucrurile la nivel regional, pentru că ce ați văzut în graficul anterior nu vă arată diferențele în același stat membru, în cadrul acelui stat membru și există și diferențe uh, interregionale, nu doar între state. Aici, pe această hartă, uh, vedeți uh, diferențele pe baza valorii adăugate nete, tot pe perioada 2010-2012. După cum vedeți, în anumite state membre există variații uh, foarte mari Vedeți în Franța și în, și în Germania cum stau lucrurile, e foarte ilustrativ. Și în alte state membre există mult mai puțină variație, de exemplu Grecia, Finlanda, Suedia și Polonia. Aici veniturile sunt destul de stabile și de egale în uh, cam toată țara. Explicația ar fi tipul de uh, exploatație și dimensiunea exploatației. Uh, acest, acești factori ne-au interesat pe noi foarte mult. Următoarea figură arată uh, schimbările în venit per unitate de muncă agricolă, pe stat, per stat membru, comparând perioadele 2004-2006 cu 2010-2012. Vedeți foarte bine că cele mai mari creșteri au avut loc în UEN uh, 10 pentru că au existat mai multe subvenții aici prețurile de piață au crescut și apoi au avut acces producătorii și la piața internă. După cum vedem, Danemarca uh, este, o duce foarte bine, apoi Estonia, Ungaria, Lituania uh, au diferențe semnificative și la polul opus Polonia, România și Slovacia. Îmi cer scuze și uh, aici, și în aceste ultime țări au avut loc creșteri de venit în ultima perioadă. Dar faptul că diferența este mare în termen procentual nu înseamnă că ea este la fel de mare și în uh, termen nominal. Diferența între ultimele două valuri de aderare este încă foarte mare. Și o parte din uh, explicația putea să constituie și faptul că există mai puțini agricultori. După cum puteți vedea, în anumite țări creșterea este extrem de mare, Danemarca și Suedia. Um, aceasta s-ar putea datora și unor valori atipice din anii respectivi. Deci trebuie să înțelegem foarte bine și evenimentele topice din uh, anii în care ne-am concentrat studiul. Această figură analizează două grupuri de Um, de state membre, tot pe perioada 2010-2012, în funcție de dimensiunea fermelor, dimensiunea exploatațiilor. Am inclus toate statele membre pentru a putea face o comparație mai bună. Partea de sus, graficul de sus, sunt exploatațiile cu venituri între 50 și 100 de mii de euro și și ce, graficul de jos, venituri mai mari peste 100 de mii până la 500 de mii de euro. Am inclus toate statele membre și ce am, uh, am uh, concluzionat, ce am conchis este că disparitățile nu sunt chiar atât de mari, după cum am văzut pe graficul de mai devreme. Dacă ne uităm la fermele mari din graficul de jos, vedem că 6 Uh, din cele 9 state membre care depășesc media europeană sunt țări din valul de aderare din 2004 și 4 din cele 10 state membre din uh, graficul de sus, care au venituri peste media europeană, sunt din același val de aderare. Deci, atunci când uh, scoatem factorul dimensiunii fermelor, atunci veniturile sunt mai echilibrate pe toată Uniunea Europeană, adică nu, nu mai există asemenea diferențe. Ni s-a cerut să facem câteva recomandări. Acestea decurg din comparațiile, din diferențele pe care le-am descoperit și din dovezile noastre. Prima recomandare este foarte clară pentru mine. Avem nevoie de statistici fiabile în ceea ce privește veniturile agricole per gospodărie. Mie mi se pare că acest lucru este foarte important. Lacuna aceasta e gravă. Fără a avea aceste informații, nu putem să ne dăm seama dacă obiectivul PAC de a asigura un venit decent pentru gospodăriile agricole este într-adevăr atins. Din anii 80 până în 2002, Eurostat a avut o inițiativă care tocmai asta a dorit să facă. Dar aceasta nu a fost foarte sprijinită, deci a trebuit să se încheie programul. Nu au primit foarte mult sprijin din partea statelor membre în ultimii ani, în plus uh, erau probleme de calcul pentru că diferitele țări foloseau diferite metode de calcul și asta ducea la o problemă de interpretare a rezultatelor. În 2012, uh, statisticile IAHS au fost suspendate de către Eurostat. Noi am făcut un studiu de fezabilitate pentru Eurostat în 2007, mi se pare, și acolo ne întrebam Oare nu pot toate statele membre să folosească aceeași abordare de bază sau același sistem sau aceeași abordare microeconomică pentru a genera aceste rezultate? Am conchis că da, se poate, dar nu s-au luat măsuri în acest sens. Și sunt șocat că Parlamentul European Adică eu cred că trebuie ca Parlamentul European să susțină aceste, acest gen de programe. Curtea Europeană de Conturi a recomandat un studiu de fezabilitate, acesta a avut loc și de atunci ne-au tot pus întrebări cu privire la urmarea acestui studiu. Adesea există și probleme cu sursele de informații, după cum am spus deja. Anumite sondaje în anumite state adună astfel de date, în alte state nu se, nu se colectează. În multe state membre uh, se plătesc, agricultorii plătesc impozite. În alte state membre nu sunt înregistrați în scopuri fiscale. Noi avem nevoie de aceste informații, nu doar pentru a analiza Uh, venitul și cât de bine o duce familia respectivă. Dar este nevoie de aceste informații și pentru investiții. Trebuie să vedem cum se investesc bani în agricultură. Trebuie să putem explica cum pot fermele să devină viabile, cum pot ele să facă față șocurilor de pe piață. O altă recomandare se referă la statisticile care ne provin de la FADN. Considerăm că nu există destulă precauție în ceea ce, se, în ceea ce privește avertizările legate de fermele mici. Conform FADN, fermele mici sunt prezente doar în câteva țări. Și atunci când ai o fermă cu un venit de 25.000 de euro, um, nu poți să faci acest, nu, nu poți practic să faci acest calcul pentru toate statele membre, doar pentru unele dintre ele. Astfel avem nevoie să știm mai multe despre exploatațiile de dimensiuni mici. Ele uh, sunt uh, un element important al comunităților rurale sunt importante pentru peisajul rural, dar FADN nu le include. Îmi amintesc un raport al Parlamentului European foarte recent legat de agricultura de subsistență și uh, exploatațiile mici. Și argumentele principale erau legate toc, tocmai de uh, motivele sociale și de prezervare a, a peisajului. Astfel trebuie și rețeaua FADN să reflecte aceste informații în datele pe care le colectează și le oferă. Avem câteva observații legate de stabilizarea veniturilor. S-au făcut propuneri la diverse etape pentru o suplimentare directă a fondurilor pentru agricultori pentru a combate instabilitatea. Nouă ni se pare, iar aici mergem uh, puțin mai departe uh, de rezultatele pe care le-am obținut, că o abordare mai bună ar putea fi aceea de a pregăti gestionarea uh, fermelor pentru a anticipa și pentru a face față instabilității. Asta ar presupune instruire în ceea ce privește uh, folosirea instrumentelor de evaluare a riscurilor. Aplicarea unor plăți uh, contraciclice directe necesită un volum uriaș de date la nivelul fermelor, care pur și simplu nu există. O altă recomandare aici ar fi că ar putea fi interesant să ne gândim la o schemă de tip plasă de salvare, nu pentru agricultori, ci pentru gospodările lor, care să vizeze chiar uh, fermele cu uh, venituri mici. Există aici uh, literatură pe acest subiect, pe care noi o cităm în studiul nostru. Pot să vă dau un exemplu din Statele Unite. De exemplu, cât ar costa să se ridice nivelurile reduse ale fermierilor, acolo unde acestea sunt identificate ca fiind sub uh, uh, media regiunii până la nivelul mediei. Și s-a descoperit că costul general uh, e mult mai mic în comparație cu costul actual de susținere al agriculturii din Statele Unite. Da, e adevărat, asta ar putea însemna o redistribuire, uh, pentru că multe dintre uh, schemele de ajutor care reveneau marilor uh, ferme au fost redistribuite spre micile ferme, bineînțeles asta creând oarecare nemulțumire. Ce se întâmplă cu sprijinul pentru fermele mici, care uh, există în sistemul actual? Ei bine, putem uh, demonstra faptul că dimensiunea unei ferme este o variabilă de cheltuieli crucială uh, Uh, în ceea ce privește nivelul de venit. Adică, strategic vorbind, pe termen lung, este mai bine să încurajăm uh, fermele să-și uh, sporească dimensiunile, adică dimensiunile fizice sau dimensiunea de afaceri, asta însemnând, bineînțeles, diversificare. Micile ferme ar putea așadar să aibă alte perspective economice dacă uh, și-ar dezvolta anumite abilități sau alte forme de capital uman. Și ultimele comentarii pe care le voi face se leagă de faptul că rezultatele din raport ne arată că sunt anumite uh, domenii ale agriculturii în care Uh, fermierii pare că sunt uh, mai bine orientați uh, spre piață decât spre subvenții. Aceste domenii se pare că sunt cele mai încununate de succes. Prin urmare, recomandăm ca politicile care sporesc participarea la piață și facilitează adaptarea acestor ferme la piață ar trebui susținute și pe mai departe. Vă mulțumesc, domnule președinte, iar aici îmi închei prezentarea. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Euh, Mulțumim pentru această prezentare. Credem că acest uh, raport uh, va da naștere uh, unei discuții. E clar, există un interes pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Înainte să deschidem dezbaterea, în cadrul comisiei. Aș dori uh, să dau cuvântul domnului Rainiotis, uh, care este reprezentant al Direcției General pentru Agricultură a Comisiei Europene, pentru a ne spune care este părerea comisiei în legătură cu acest subiect. Intervenție fără microfon. Nu merge microfonul vorbitorului. ok, there we go. Thanks, uh, Chairman, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a face comentarii succinte în ce privește acest raport și studiul uh, elaborat. Aș dori mai întâi să uh, mulțumesc uh, pentru toate aceste dovezi statistice legate de ceea ce facem noi, pentru că nu avem suficiente alte date uh, la nivelul Comisiei. Pentru a rezuma chestiune spusă în legătură cu acest subiect, ei bine, S-a spus în prezentare că venitul femeilor reprezintă sufletul politicii agricole comune, însă veniturile gospodărilor agricole nu. De ce stau lucrurile așa. E bine, noi nu suntem printre cei care spunem că nu există vreun mare interes uh, pentru uh, venitul gospodilor agricole. Nu e adevărat, există un astfel de interes. E un aspect macroeconomic pe care noi îl luăm în calcul uh, sunt mijloace prin care putem să contabilizăm venitul acestor gospodării agricole, însă asta nu s-a întâmplat la nivel european, nu din cauza rezistenței statelor membre sau agricultorilor ci totul are de a, fapt, de a face cu un fapt foarte simplu și anume că venitul uh, fermelor este relevant pentru uh, uh, impozitare. Ori impozitarea ține uh, de competențe naționale. Dacă un cercetător se ocupă de cercetările sale și uh, are un venit suplimentar agricol, nu este relevant pentru rezultatele muncii sale. Sau, dacă Uh, unul sau ambii soți uh, uh, lucrează într-o întreprindere familială, e bine, asta are un impact asupra venitului lor, însă nu există neapărat o legătură cu nivelul ridicat sau scăzut de șomaj. Ambii soți pot să lucreze, unii într-o situație care presupune un șomaj ridicat, celălalt într-o situație care presupune un șomaj scăzut. Însă, repet, chestiunile care țin de impozitare sunt de competență națională. Acum, oare venitul acesta poate deveni uh, obiectul politicii agricole comune? Ei bine, haideți să ne uităm puțin la situația sectorului agricol. Este un sector care fi considerat uh, la un nivel de 2% uh, din uh, PIB-ul unui stat uh, membru, iar datele pe care uh, care nouă ne sunt necesare pentru a putea evalua situația din perspectivă economică există. Ne-au parvenit, uh, mai ales din partea Eurostat, care a acoperit uh, mai mult acest sector. Agricultura este și un, un sector de 50%, adică uh, ne referim aici la utilizarea terenurilor sau impactul asupra mediului sau la acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. Avem aici informații, însă avem nevoie de mai multe asemenea informații. Apoi, uh, agricultura este și un sector de tip 100%, pentru că afectează în totalitate alimentația. Iar uh, aici există blocaje în lanțul de distribuție, în funcționarea acestui uh, lanț, dar și din perspectiva informațiilor pe care trebuie să le avem la dispoziție pentru a evalua situația. Așadar, din perspectiva mai vastă a unor politici și din perspectiva modului în care PAC-ul și-a schimbat accentul de-a lungul timpului și din perspectiva accentului pe care l-a dobândit în acest moment, trebuie să vedem dacă trebuie să ne axăm pe activitatea noastră de producție ca Uniune, dacă ne axăm uh, pe uh, folosirea durabilă a resurselor naturale sau pe un echilibru teritorial și pe contribuția agriculturii la uh, slujbe și dezvoltare, nu e foarte relevant ca prioritate venitul gospodărilor agricole. Însă există anumite statistici care au în calcul slujbele, creșterea, ocuparea, și așa mai departe în acest sector. Dacă am avea toate informațiile necesare la dispoziție, atunci am putea într-adevăr să dăm mai mare uh, importanță venitului uh, gospodărilor agricole. Însă noi nu trăim într-o lume uh, ideală. Uh, statisticile agricole în această lume imperfectă în care trăim uh, uh ne parvin foarte uh, greu și în ultimii ani a trebuit să ducem o luptă grea care s-a legat de faptul că informațiile de bază legate de uh, cerere pentru produse agricole, prețul produselor agricole, toate aceste informații uh, încă ne lipsesc, nu ne-au parvenit. Și în ultim aspect, n-ar trebui să uităm că orice ne oferă aceste informații trebuie privit uh, în ansamblu. Există variații uriașe și diversitate uh, semnificativă între statele membre. Noi avem un uh, raport anual legat de statistici și prin aceste date pe care le avem, uh, uh, diversitatea aceasta apare evidentă veniturile ajung de la 1,7-1,8 euro pe oră la 23 de euro pe oră. Deci de 14 ori mai uh, mult în Danemarca și în Suedia în comparație cu Bulgaria și România. Apoi, uh, chiria pe hectar ajunge de la 20 uh, de euro pe hectar în Letonia și Estonia la 640 pe hectar în Danemarca. Și în două dintre statele membre care au cele mai mari venituri agricole, există și uh, cea mai mare uh, situație de îndatorare din uh, Uniunea Europeană. Deci avem de face cu o situație foarte, foarte complexă. Ne axăm pe anumite tipuri de informații care ne sunt necesare pentru a putea monitoriza și evalua performanța politicii agricole comune. Și aceste date au în calcul obiectivul major al politicii. Toate aceste date sunt legate, repet, de venitul, venitul fermelor, nu venitul gospodărilor, au legătură cu folosirea uh, terenurilor și cu uh, echilibrul teritorial. Mulțumesc! Mulțumim pentru toate aceste precizări legate de obiectivul nostru. Vă propun așadar să avem un schimb de opinii. Sunt mai mulți dintre dumneavoastră care au dorit să intervină, iar acum dau cuvântul domnului Rope. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este foarte important, prezentarea ne-a fost foarte utilă, a fost foarte interesantă. instituțiile naționale și cele europene pot să își evalueze munca prin acest uh, studiu. Putem vorbi despre venitul net, însă nu s-a făcut o comparație între venitul net și venitul uh, total brut, care ar trebui să reprezinte o ilustrare a ceea ce se întâmplă în uh, sector. Mai sunt și alte lucruri care, după părerea mea, sunt importante. De exemplu, în 2013 s-a făcut un studiu în Lituania, iar rezultatul a fost uh, unul destul de interesant. Venitul uh, populației rurale scăzuse de 1,5 ori în comparație cu venitul celor care trăiau la oraș iar șomajul în mediul rural este aproape de două ori mai ridicat decât uh, la oraș. salariile funcționarilor publici uh, în mediul rural sau în mediul urban sunt mai mult sau mai puțin aceleași, însă agricultorii obțin mult mai puțin uh, din perspectiva veniturilor comparând venitul agricultorilor cu venitul din alte sectoare, am putut uh, observa că uh, s-a luat în calcul atât venitul net cât și venitul brut. Dacă agricultorii încasează venituri, e adevărat că trebuie să și acopere anumite costuri și să plătească taxe. Deci uh, venitul de care dispun, uh, după bunul plac, este mult mai mic. Trebuie să ne schimbăm uh, însă abordarea, pentru că altfel nu ne vom putea înțelege. Putem spune că un fermier a câștigat un milion de euro, dar poate că de lui au fost de mai mult de 900 de mii de euro. Prin urmare, venitul său poate ajunge să fie doar de 10 mii de euro. Deci statele membre fac speculații cu aceste cifre, cu aceste date. Și mie mi-ar plăcea ca comisia noastră să transmită un semnal comisiei pentru a schimba această situație. Cred că cu toții ar trebui să fim interesați de așa ceva. Aș dori de asemenea să adresez și o întrebare oaspeților noștri. Întrebarea mea vizează prețurile acestea sunt foarte similare în statele membre. Poate există uh, diferențe în ori de 10, 15, 20 sau 30%, însă în ceea ce vește plățile și sprijinul, și mă refer aici la sprijin național și european, sunt foarte uh, diferite. Uneori există diferențe uriașe. Anumite uh, ajutoare sunt de două, trei ori mai mari decât altele. Uh, cum afectează aceste uh, scheme de asistență venitul uh, fermierilor, că sunt fermieri mici sau uh, mari. În raportul dumneavoastră am văzut că se vorbește și despre prețul de producție în diverse state membre și vorbesc uh, aici uh, poate și de creditele la bancă, de costul uh, la energie și așa mai departe. Cred că ar trebui făcută o legătură între venituri și costuri pentru că altfel ar fi foarte greu uh, să uh, putem să facem comparații. Acestea sunt comentariile și observațiile mele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rope. Am nouă solicitări uh, suplimentare de intervenție. Prin urmare, vă rog să vă limitați în intervențiile dumneavoastră la 2-3 minute maxim, dacă se poate. Ar fi de dorit. Domnul Des. Mulțumesc, mulțumesc celor doi invitați pentru datele interesante prezentate aici. Un lucru însă este clar. Am început acum 50 de ani și am uh, învățat să devin fermier și urmăresc de atunci toate evoluțiile. Venitul în agricultură e greu de comparat. Situația diferă foarte mult și nu putem trage paralele. Sigur, e interesant să vedem că în medie venitul crește sau să vedem uh, variațiile anuale. Da, în Bavaria noi avem statistici foarte bune și vedem diferențe majore în analiză și aș dori să știu dacă ați studiat și calificarea fermierilor. Adică, dacă mă uit în raportul agricol din Bavaria, uh, ferme de 50 de hectare cu același număr de vite și cu diferențe de 50% în venit. Sunt cei care conduc ferma care fac diferența. Nu sunt alți factori. Și cred că acest lucru ar merita analizat și statistic. Să vedem ce efecte poate avea calificarea uh, șefului unei ferme asupra succesului acesteia. Ați vorbit de combinațiile de venit. Acum am petrecut o săptămână în Tirolul de Sud, în concediu și uh, micilor fermieri de acolo nu le merge rău. Însă statistica dumneavoastră ei sunt marcați cu verde închis. De ce? Pentru că și acolo fermierii au tot felul de combinații, câștigă din fructe împreună cu alte combinații, cu activitate turistică și altele. Dacă nu ar avea aceste venituri din turism, multe ar trebui să închidă. N-aș vrea să mai uh, lungesc mult discuția, dar aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți studiul Millendorfer, începutul anilor 90, un profesor din Austria. Acolo s-a calculat că, cel puțin în cazul Bavariei, ce avantaje are viața fermierului asupra societății și au constatat foarte clar Că un fermier cu activitatea sa face mult mai multe uh, pentru societate decât face societatea prin subvenții pentru fermier. Uh, trebuie arătat acest lucru pentru că țăr tot crede că fermierii trăiesc de pe urma subvențiilor. E bine, nu. Fără fermieri, societatea ar avea mult mai multe costuri și multe pierdut. Și acest lucru ar trebui prezentat și prin studii. Merci. La parole est à M. Tarabella. Mulțumim, domnul Tarabela. Président, mais a entendre le, le déroulé de l'étude. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultând despre cei, cei doi vormitori, am, au, am avut câteva dubii în ceea ce privește viziunea academică a studiului. Într-adevăr, este foarte dificil să se facă comparații de acest fel între țări. Am fost oricum foarte interesant de Uh, avertizările de risc și de felul în care pot uh, fermele mici să facă față instabilității. Întrebarea mea este, oare nu putem să ne imaginăm într-o viitoare politică agricolă comună să ne îndreptăm înspre o sumă forfetară pe hectar și mai ales să prevedem un maxim de ajutor care să completeze ajutoarele contra, contraciclice. Uh, dumneavoastră ați analizat perioada 2010-2012, dar dacă veți analiza 2015-2017, veți vedea că datele sunt altele. Deci eu cred că ar fi bine ca în studiul dumneavoastră să aveți o vizibilitate mai pe termen lung. Am, la figurile 15 și, 2000, și 23 am văzut că veniturile au scăzut. Deci, tocmai acesta este un argument în favoarea ajutoarelor contraciclice. Ați vorbit despre orientarea uh, spre piață a, uh, a agricultorilor. Despre ce piață vorbim aici? Piața mondială sau uh, o piață mai locală, mai regională? Să vă dau un exemplu. În orientarea de piață de astăzi ați vorbit despre Danemarca și despre faptul că veniturile agricole acolo au crescut foarte mult, dar prețul a fost o scădere a populației agricole uh, Acolo există exploatații agricole industriale, mai multe decât în alte părți, investițiile sunt foarte mare, mari acolo și acum uh, micii fermieri sunt uh, aproape în faliment. În Belgia, de exemplu, prețul la lapte a scăzut cu 24% într-un an. Nu ne aflăm aici pe piața mondială. Practic, noi producem pentru consum, și se, se fabrică și unt. Aceste produse uh, sunt dedicate consumului local. În Italia, însă, situația stă altfel. Uh, produsele s-au orientat pe piața uh, regională, națională și chiar spre export. Vreau să știu, de fapt, la ce vă referiți cu această orientare spre piață. Orientare globală, internațională, ar ajuta foarte mult. De asemenea, aș dori să vă mai întreb ceva, tot legat de această orientare spre piață. Uh, sunteți de părere că trebuie ca piața să fie lăsată în pace sau estimați oare că trebuie să există o politică de reglementare pentru a păstra veniturile agricultorilor? Producția a explodat astăzi, uh, dar uh, a făcut, s-a întâmplat acest lucru înainte să ieșim din sistemul de cote. însă producția crește diferit în funcție de țară. Și avem și competitori foarte importanți, unde crește producția și mai mult decât la noi. Deci, ați întrevăzut oare prevederea unor mecanisme de reglementare pentru ca producția să fie adaptată la, adaptată la cerere, pentru a preveni crizele, în loc să încercăm să le uh, vindecăm. Domnul Donța. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor doi vorbitori pentru studiul acesta foarte interesant, care se referă la venituri și nu la cifra de afaceri. Am privit graficele și mi-am dat seama că uh, veniturile agricole în Europa sunt destul de instabile. Agricultura înseamnă agricultori și agricultorii trebuie să poată beneficia în continuare de subvenții publice. Într-adevăr, obiectivul PAC este să asigure un venit uh, decent agricultorilor, dar trebuie să vă amintesc că uh, trebuie ca venitul agricol nu doar să fie mai mare pentru aceștia, trebuie să fie unul uh, cât se poate de apropiat de venitul mediu al, uh, al populației. Deci cred că schemele dumneavoastră ar fi putut fi completate cu acest factor. Astfel ați fi putut să uh, faceți într-adevăr o comparație între nivelul de viață al agricultorilor și cel al restului populației în statele membre. Cred că este posibil o astfel de completare. Președintele, mulțumesc. Domnul Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu oaspeților noștri pentru analiza foarte interesantă. Într-adevăr, multe informații foarte interesante în prezentarea lor. Putem analiza mai bine astfel veniturile fermierilor din Europa. Uitându-mă la aceste informații care ne-au fost oferite, se vede, cred, foarte clar avem o problemă majoră cu diferențele de venituri între vechea Europa și noua Europa. Eu mă aflu aici de 11 ani și în această perioadă, după extinderea din 2004 și apoi cu 2007, deci Polonia se află, e membră UE de 11 ani, însă diferențele dintre venituri rămân uh, la fel de mari. Este o diferență majoră între veniturile fermierilor din UE 15 și UE 30. Problema afectează pe toți cei care au aderat după 2004. Dacă ne uităm la harta cu acele zone galbene, cu zonele cu cel mai scăzut venit, celea sunt noi state membre și o mare diferență în nivelul veniturilor. Și aceasta ar trebui de asemenea să fie prioritatea noastră pe viitor, pentru că Uniunea Europeană vine pentru a acoperi aceste diferențe și, din păcate, acest lucru nu se întâmplă, nu are loc și mă tem că atunci când obținem informații sau dacă analizăm informații de după 2012, diferențele vor fi chiar mai mari. Și de aceea e foarte important să cerem plăți directe egale. Există aici informații care permit comparații între veniturile fermierilor și o corelare cu plățile directe. Subiectul a fost discutat mulți ani la rând, însă până acum nu am văzut schimbări majore. Au fost operate doar modificări cosmetice, astfel încât plățile să fie similare, dar diferențele sunt în continuare foarte mari. Avem două Europe când vorbim de fermieri acest lucru nu se cele mai mari ferme se găsesc în Republica Cehia și nivelul e adesea aproape de cel mediu, dar nici de cum la nivelul statelor din vest. Încerc să trag o concluzie și aș spune că există o nevoie de a acorda o atenție noilor veniți, aceste noi 12 state membre, sau 13 de fapt, ale căror venituri sunt mult mai mici decât media. Trebuie să lucrăm la schimbarea acestor valori când vorbim pe noua politică agricolă comună. Mulțumesc! Merci à vous. La parole est Madame Dancila. Doamna Dancila. Președinte, mulțumim pentru prezentare. Este o prezentare care a încercat să dea o imagine generală asupra veniturilor fermierilor din Uniunea Europeană. În rest am două lucruri de semnalat, în afară de ceea ce au spus colegii mei și cu care sunt întru totul de acord. Ați arătat un grafic în care ați reliefat împărțirea între producție și subvenții, și ați spus că subvențiile ocupă un uh, rol minor. Ei bine, eu cred că sunt state membre care sunt dependente și fermieri care depind de subvențiile acordate, mai ales acolo unde avem ferme de subzistență, semisubzistență sau ferme mici și este logic ca să existe un uh, raport corect între sprijinul și venitul agricultorilor. Uh, cred că acest lucru explică și evoluția din România și Bulgaria, care ați reliefat că nu este spectaculoasă. Și cred că subvențiile acordate celor două țări, uh, fiind foarte mici, se reflectă și în veniturile pe care le obțin agricultorii. Un alt lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră este faptul că ați făcut o analiză a veniturilor realizate Uh, pe urma activității agricultorilor și ați arătat că au existat mai mulți ani în care agricultorii au venituri negative, iar ca răspuns ați dat faptul că au o altă sursă de venit dar aveți o analiză sau aveți în vedere o analiză în situația în care uh, agricultorii nu au altă sursă de venit și este importantă aceast, numai această activitate a lor, pentru că sunt situații în state membre în care sunt fermieri care depind numai de agricultură și care nu au alte surse de venit. Mulțumesc! Merci. La parole de Monsieur Loiseau. Domnul Loiseau. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint față de discursul vorbitorilor care a fost foarte soporific și ați spus doar că susțineți un model agroindustrial dominat de legile pieței. Practic, dumneavoastră ați abandonat ferma, fermele de familie. Mi se pare scandalos ce ați spus și am fost șocat de ce ați avut de prezentat. Doamna Senra. Senra? Eh, gracias, presidente. Bueno. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă luăm în calcul venitul familiilor și facem acest studiu comparativ, este o distorsiune majoră a realității față de activitatea pe care o desfășoară acești mici fermieri și când evaluăm aceste venituri ale micilor ferme, trebuie să analizăm și cât din acest venit e folosit pentru susținerea continuării activității în ferma respectivă, dată fiind scăderile de prețuri. Trebuie să vedem cât primesc acești fermieri, de fapt, sunt factori care nu au fost luați în vedere în mod corespunzător. Trebuie să analizăm și cum e distribuit acest fond. Dacă ne uităm la zona de unde provin eu, din Galicia, avem multe ferme de produse lactate care vând laptele cu 18-20 de cenți litrul. Trebuie să analizăm aici detaliile, altfel nu facem nimic. Și e o contradicție, spuneți pe de o parte că trebuie să sporim dimensiunea fermelor, dar să păstrăm și fermele mici în funcțiune. După părerea mea, <clears throat> dacă concentrăm producția în ferme mari, atunci cele mici și mijlocii vor dispărea. E clar acest lucru, deci ați tras o concluzie contradictorie. Mulțumesc. Domnul Ferran. Merci, mes chers collègues. Mulțumesc. Stimați colegi, am avut parte de o prezentare plină de adevăruri pe care le știm. Nu s-a încercat însă uh, căutarea cauzelor și nu s-au căutat soluții pentru scăderea veniturilor agricultorilor. Pentru că veniturile într-adevăr scad și subvențiile sunt din ce în ce mai mari. Practicile tarifare, mai ales în uh, distribuția la scară largă, uh, aduc mari prejudicii în, uh, în domeniul agricol și scad veniturile agricultorilor, mai ales în ceea ce privește um, OCM, care a devenit acum piața unică. Ați vorbit despre o sumă de 25.000 de euro. Acolo se învârt uh, veniturile majorității agricultorilor. Din nefericire există foarte multe exploatații care acum uh, au un venit sub 10.000 de euro pe an și uh, veniturile lor sunt în scădere. Am văzut cum s-a manifestat și criza agricolă, mai ales în Franța. Crescătorii de bovine au fost foarte afectați și crescătorii de porcine și-au văzut veniturile înjumătățite și, în, uh, și am văzut ce se întâmplă și cu pe piețele mondiale, cu, uh, cu cerealele. Uh, iată, deci, originile, motivele pentru scăderea veniturilor sunt foarte simple. Nu am reușit niciodată să facem o armonizare fiscală și socială în Europa. Și n-am reușit aceste lucruri decât prin, prin această funestă directivă a detașării lucrătorilor. Cerealele au uh, acum uh, un preț foarte mic, uh, 50 de euro tona și uh, agricultorii sunt obligați să își vândă produsele la sub preț. Am avut uh, parte și de o criză din cauza embargoului rus. Uh, apoi, trebuie să vă spun că dumneavoastră nu ați făcut nicio comparație cu uh, privire la subvențiile în Statele Unite și subvențiile în Europa um, la ei, uh, asig- asta, la ei um, uh, ajutoarele sunt cuplate și astfel sunt, este dat un randament mai bun. Mulțumesc. și la parole de monsieur Cuzmiuc. Mulțumesc, am cuvântul domnului Cuzmiuc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi alătura celor spuse de domnul Wojciechowski. Dacă ne uităm într-adevăr la planșa 38 de pe pagina 85 din acest studiu, compararea veniturilor fermierilor din UE 12 vede diferență față de UE 15. E o diferență majoră în venituri. UE 12 e mult sub medie. Această diferență a fost explicată de oaspeții noștri ca fiind vorba de diferențele în dimensiunile fermelor în anumite țări. Dar dacă e într-adevăr așa o diferență mare, nu se poate explica doar astfel. Există ferme mari și în unele din noile state membre. S-a vorbit deja de Republica Cehă, dar și România și Bulgaria ar trebui să apară pe această listă. De aceea ne-ați putea da informații suplimentare în această mare diferență? De ce e diferența atât de mare? dat fiind faptul că nu ne putem mulțumi cu explicația că ar fi vorba doar de dimensiunea fermelor. Și apoi, la plățile directe, nu e o acuzație pe care aș aduce-o, ci o întrebare pentru comisie. Se vede foarte clar, cred, din noua perspectivă financiară, că ar trebui avut în vedere și acest aspect. <laughs> Mulțumesc! Mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Le mulțumesc invitațiilor pentru studiul prezentat și aș face câteva remarci. În primul rând aș uh, observa, de altfel nu este singurul studiu care suferă de această problemă, uh, dar și aici avem această chestiune legată de faptul că vă opriți la 2012. Domnilor, trăim în alte realități. Din 2012 până astăzi, sau cel puțin până anul trecut, s-au întâmplat foarte multe lucruri care pot să schimbe această poză pe care o avem noi aici. Este o poză oarecum uh, uh, ușor de formată. Cu toate acestea, remarc faptul că vă referiți la ceea ce înseamnă situația micilor ferme sau a gospodăriilor mici și că ele sunt pe cale de uh, dispariție și că sunt foarte multe astfel gospodării care își asigură veniturile uh, și din alte surse. Este foarte bine dacă există această posibilitate, dar aici Comisia trebuie să fie foarte atentă la acest aspect, că nu peste tot aceste gospodării au posibilitatea de a-și suplini veniturile din alte uh, activități. Ori comisia trebuie să fie concentrată pe ceea ce înseamnă menținerea acestor ferme. Sigur, cu cât crește ferma, cresc și veniturile, scad costurile, dar se pune întrebarea, există posibilitatea tehnic, practic, ca acele ferme să se dezvolte, să crească, pentru că sunt unele cauze naturale care nu permit, da, lista terenului sau uh, alte chestiuni care împiedică acest lucru. Uh, pe de altă parte, nu pot să nu remarc și eu, la fel ca și colegii din estul uh, Europei, diferența asta și nu facem un reproș neapărat uh, cuiva, dar este o realitate pe care trebuie să o înțelegem, oameni buni, pentru că dacă nu înțelegem această diferență, nu putem să rezolvăm această problemă. Diferența majoră de subvenții între statele membre. Mai 100 de euro versus 500 de euro pe un hectar sau pe o unitate pe care o apreciem, știu eu, cap de animal, E o diferență majoră, deci n-ai cum să fie egal cel care are 100 de euro cu cel care are 500 de euro. Dacă mai punem la această chestiune și prețul mic la lapte pe care îl avem în România de 10 eurocenți, și subliniez 10 eurocenți astăzi, da? Ehm, dacă mă duc și la combustibilul care este mai ridicat decât în toate statele ehm, Uniunii Europene în România, o să vedem acolo avem o dificultate majoră. Nu mai vorbesc de embargoul impus Rusiei și dificultățile pe care le avem cu toții, dar care se rețin mai mult în, în, unele, în unele state. Iată că sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere și să le înțelegem, pentru că în așa fel o să le putem și rezolva până la urmă, pentru că altfel, așa cum am spus, o problemă ca să o rezolvi trebuie să o înțelegi prima dată. Mulțumesc! Oui, merci, M. Bouddha. Donc, avant de, de donner la parole aux intervenants. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Buda. Vom da acum uh, cuvântul celor doi uh, specialiști. Și aș dori să rog pe reprezentanta comisiei să își uh, completeze intervenția. Mulțumesc foarte pe scurt, dar s-a vorbit de date, de informații care provin de la comisie. Ar fi bine să clarificăm lucrurile. Pe trei aspecte m-aș Uh, concentra. Despre măsurile contraciclice. Lucrăm la acest aspect acum, dar vă pot spune că de pe acum prima concluzie pe care avem, în curând veți vedea rezultatele, unul din elementele foarte interesante care reies din evoluția activității fermelor și în Uniunea Europeană și în Statele Unite este că venit, volatilitatea pe fermă pe venit e mai mare în Statele Unite de în Uniunea cu tot, uh, cu tot suportul uh, contraciclic care există acolo, deci care ar trebui să facă exact cel opusul. Veți vedea uh, rezultatele. Și apoi legătura dintre subvenții și situația generală, s-a vorbit de prețuri. O, legă, o comparație mai bună se face cu prețul terenului. Sunt subvenții legate de capacitatea terenului de a produce și știm că nu doar că diferă prețul la terenuri între statele membre, dar am văzut că e un domeniu unde există diferențe semnificative în legislația națională care afectează modul în care se intervine, de la moșteniri la modul în care se pot încheia contracte. Și în al treilea rând, diferențe între statele membre, Nu trebuie diferențiat doar între vechile și noile state membre la peste 10 ani de la uh, aderare. Trebuie să vorbim altfel. Există diferențe și în interiorul unui stat membru. Ce mai e important să menționăm aici este ce anume comparăm. Nu putem lua o valoare, o sumă pe hectar, de exemplu, și să credem că e important din punct de vedere uh, statistic. Există multe valori dimensiuni, tipul de producție, dobânzile, costul împrumuturilor de la bancă. Foarte multe lucruri diferă. Și un element interesant, de exemplu, cea mai mare creștere în activități agricole a venit a fost în noile state membre, lucru care reiese dintr-o serie de rapoarte. Mulțumesc! <coughs> Pardon, merci. Je vous cède la parole donc pour 5 euh, minutes. Aveți cuvântul 5 minute comență. Mulțumesc pentru observații. Sunt multe observații foarte detaliate, nu cred că putem răspunde la toate. Ne-am bucura să vă răspundem în scris acolo unde putem face acest lucru. Câteva aspecte fundamentale trebuie totuși reținute. În primul rând, să recunoaștem realitatea economică când vorbim de agricultură. Cum spuneam de la început, e o industrie care, din motive economice clare, se confruntă cu problema costuri-beneficii. Iar restructurarea activității, reducerea numărului de ferme mici, creșterea medie a dimensiunii și creșterea fermelor mari, toate acestea vin ca răspuns la mecanismele de piață care răspund la aceste presiuni. A existat întotdeauna și va continua să existe. Trebuie să ținem cont de aceste forțe care acționează aici. Nu le-am putea opri nici dacă am vrea. Nu ar fi deci posibil să alocăm suficiente resurse pentru a opri funcționarea acestei relații costuri-beneficii. Înapoi, în al doilea rând, de multe ori constatăm că dimensiunea fermei e importantă când stabilim nivelul de venit. Nu spun că micile ferme nu sunt importante din punct de vedere social sau ecologic sau că sunt importante pentru comunitate. Sigur că sunt importante. Dar și dimensiunea contează. Trebuie, cred, să diferențiem între răspunsurile tactice pe termen scurt care pot fi aplicate la astfel de probleme de venit și un răspuns strategic pe termen mai lung. Soluția pe termen lung pare să fie să permitem fermelor mici să crească sau fermierilor să nu mai fie dependenți doar de agricultură ca sursă de venit. Asta nu înseamnă că oamenii nu pot trăi la țară, în gospodării mici, ferme mici, ci doar că nu va rămâne singura lor sursă de venit. Colegul de la comisie s-a referit la plățile anticiclice, de acord că acestea au multe avantaje posibile, dar ceea ce mă îngrijorează despre aceste plăți este în primul rând, dacă sunt posibile din punct de vedere tehnic în Uniunea Europeană, în Statele Unite și Canada sunt posibile pentru acolo situația este diferită. Știți că conform regulilor OMC, aceste plăți contraciclice sunt permise numai dacă poți măsura venitul pe ultimii 3 ani sau 5 ani și se face o medie pe 3 ani și se compară astfel veniturile cu anul curent și atunci se face o plată. Sunt multe aspecte tehnice aici și spuneam că mă îngrijoram dacă sunt posibile din punct de vedere tehnic. Mai mult decât atât, mă mai gândesc dacă e bine să, din punct de vedere strategic sau dacă ar fi mai bine să încurajăm fermierii să accepte alte mecanisme și mai mare independență. Întotdeauna vor exista dezastre naturale pentru care trebuie găsite plăci unde sunt permise subvenții, dar ar trebui să discutăm și despre responsabilități. Și un ultim aspect, domnule președinte, dacă avem nevoie de, de informații despre venitul gospodăriilor. Știu că sunt o serie de priorități și presiuni din diferite părți cu privire la diferite valori. Avem problemele de mediu și contribuția agriculturii. Dar cred în continuare că dacă în tratat se vorbește de preocuparea cu standardul de viață, cu nivelul de trai, avem nevoie de statistici care să arate dacă acest nivel de trai e comparabil cu cel al altor grupuri socioprofesionale și pentru aceasta avem nevoie de aceste informații din gospodării. Și aceasta ar permite și o susținere mai bună pentru fermierii care se confruntă cu probleme de sărăcie și există mulți fermieri care câștigă suficient din agricultură și alte surse. Vă mulțumesc! Merci, merci messieurs pour, pour ce retour. J'entends je, votre proposition. Mulțumesc. Este bună propunerea dumneavoastră de a răspunde în scris. Cred că este chiar mai bine așa, pentru că este vorba despre câteva chestiune extrem de importantă, cum putem să ne ajutăm pe agricultori să trăiască cu toții bine în Uniunea Europeană. Și astea sunt întrebări la care s-a referit toată lumea. Vă mulțumesc oricum pentru răspunsuri și pentru prezentarea dumneavoastră. Eu v-aș propune să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, adică raportul doamnei Margaret McGuinness cu privire la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare. Înainte de a da cuvântul raportoare, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că suntem comisie competentă pentru aviz aici. Dacă dorim ca cei de la IMCO să ne ia avizul în considerare, trebuie să depunem amendamentele înainte de 18 septembrie Îmi cer scuze, 22 septembrie la ora 18. Uh, îi mulțumim oricum doamnei Maghines pentru excelenta sa contribuție. Avem la alineatul 3 competențe exclusivă în calitate de comisie și avem pentru partea 1 și pentru concluzii competență partajată cu IMCO. Cred că mai multe precizări vă poate da doamna McGuinness cu privire la aceste aspecte. În Comisia IMCO acest raport se va vota în uh, decembrie și în plenară vom vota la începutul anului viitor. Nu am confirmat încă data, în ianuarie sau în februarie va fi. Îi dau acum cuvântul doamnei, doamnei McGuinness. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și de asemenea și pentru introducerea pe care ați făcut-o. Voi clarifica. Here. um, we fought and I want to thank colleagues in the room who helped us get the uh, relationship with voi clarifica câteva dintre datele tehnice pe care le-ați prezentat. Într-adevăr, avem competență partajată cu IMCO și trebuie să țină cont de uh, avizul nostru tocmai de datorită acestui uh, articol 54 din uh, regulamentul de procedură. E foarte important de spus că avem un angajament în ceea ce privește chestiunile pe care trebuie să le împărțim cu IMCO. În ceea ce privește comunicarea, partea întâi și partea a șasea, adică introducerea și concluzia, aici avem competență partajată. La lineatele 3 din partea, la lineatul 3 din partea a doua, adică contextul, aici avem competență exclusivă pentru că uh, se referă la PAC. Deci vă rog frumos să țineți cont de aceste constrângeri. De asemenea, trebuie luat în seamă faptul că trebuie folosite cuvintele uh, agricultori, producători primari și așa mai departe, pentru a putea avea un dialog relevant cu IMCO. Uh, după cum ați văzut, avizul meu este foarte scurt pentru că așa trebuie să fie, dar în mod evident putem să preluăm uh, comentariile și observațiile dumneavoastră. La IMCO um, în, uh, există foarte multe păreri contradictorii. La alineatele 11 și 12 de la raportul IMCO, ei bine, pe acestea trebuie să ne concentrăm, merită atenția noastră. Nu cred că vor trece nemodificată, pentru că există diferente de opinie în cadrul Comisiei IMCO cu privire la un cadru mai puternic uh, împotriva, de luptă împotriva practicilor neloiale. V-am atras atenția cu privire la aceste diferențe pentru că trebuie să ținem și noi cont de ele. Ca să vă dau câteva informații de context, să știți că s-a purtat o lungă bătălie pentru a ajunge la un acord cu IMCO și cred că trebuie să profităm acum de ocazie. În ultimele câteva săptămâni inclusiv președintele comisiei uh, a făcut comentarii cu privire la probleme în lanțul de um, furnizare cu alimente. S-a referit dânsul la problema furnizării cu lapte și um, și la alte probleme din, uh, din lanțul de furnizare, din lanțul de aprovizionare. Deci există într-adevăr probleme de funcționare. Uh, Um, domnul Hogan uh, a vorbit uh, despre ele. Săptămâna trecută, domnul comisar Hogan nu a putut veni la reuniunea Agri din motive de sănătate și comisarul Katainen, care l-a înlocuit, a vorbit despre acel pachet de 500 uh, de milioane pentru a lupta împotriva acestor practici neloiale. Astfel, după cum vă puteți da seama, există foarte multă dezbatere pe această temă și cred că noi, în calitate de Comisie pentru Agricultură, trebuie să păstrăm acest punct pe toate ordinile de zi. Înainte de a vorbi despre aviz, mai am o observație. Mulți dintre noi au lucrat ani de zile pentru a Um, aduce acest punct în atenția politică. Deci cei dintre dumneavoastră care uh, se concentrează pe aceste probleme trebuie să țină cont de aceste lucruri și să trebuie să profităm de, de momentul pe care îl avem la dispoziție. Dacă am fi avut această abordare acum, acum uh, câțiva ani, dacă nu am fi avut această abordare, atunci nu am fi în poziția bună de negociere pe care o avem acum. Avizul meu are șapte alineate. Cred că alineatul 6 este cel care ar putea stârni dezbateri. Este vorba despre legislație cadru împotriva practicilor neloiale. Am vorbit cu câteva organizații agricole din Belgia, se vorbește aici despre uh, codul de conduită în materie de practici comerciale. Cred că și colegii din Spania pot uh, să vă spună povești asemănătoare. La alineatul 5 am uh, subliniat faptul că există diferențe între statele membre și că este nevoie de o coordonare mai bună la nivel european. Motivul pentru care avizul acesta este important, după cum uh, am auzit și la punctul anterior de pe ordinea de zi, a, veniturile sunt foarte variate fermierii au venit de pe piață um, și trebuie să și din, uh, din subvenții și de asemenea din vânzarea producției. Și știm foarte bine că există constrângeri bugetare. Prețurile de piață sunt foarte importante și relația pe care o au producătorii cu comercianții și cu uh, unitățile de procesare a alimentelor este vitală pentru, pentru supraviețuirea lor și pentru câștigarea unui vecin, venit decent. Uh, Fair. Au existat mai multe practici uh, neloiale, cărora le-au căzut victimă fermierii, pentru că sunt cel mai puțin puternici uh, în lanțul de distribuție. Există o uh, inițiativă pentru dis- uh, lanțul de distribuție, e o acțiune voluntară, mă bucur că o avem, e un fapt semnificativ că o avem, însă ne întrebăm oare este suficient să facem doar atât și vom obține astfel rezultatele dorite. Nu mai vreau să adaug nimic, aștept comentariile colegilor, sunt sigur că vor fi multe. Vreau doar să mai confirm faptul că termenul de înaintare a amendamentelor este 22 septembrie, deci încă mai aveți timp să înaintați amendamente. Rețineți faptul că cu cât ne respectăm mai mult uh, mandatul, cu cât stăm mai aproape de mandat, cu atât vom putea să facem ca amendamentele noastre să fie acceptate mai ușor. Firește că mai sunt și alte comisii care pot uh, înainta amendamente. E important însă să avem o dezbatere pe acest subiect. E momentul potrivit uh, și uh, sunt sigură că voi beneficia de sprijinul dumneavoastră pentru a duce lucrurile și mai departe. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă McGuinness, pentru această prezentare foarte precisă a fondului și mizei. Fără să mai așteptăm, lansăm discuția. Domnul Smith este primul care ia cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Nu mă așteptam să fiu primul, însă vă mulțumesc pentru asta. Sunt uh, raportor din umbră pentru doamna Măghenes din partea grupului nostru. Uh, eu aș dori să aduc un omagiu pentru munca pe care dânsa a uh, depus-o. Însă nu știu dacă Uh, vom fi luați uh, realmente în serios în legătură cu acest subiect, deși așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Noi ne-am dat seama că sunt uh, deja cinci rezoluții ale Parlamentului European pe acest subiect, începând cu 2009 toate au vizat uh, lanțul de distribuție alimentar, au fost uh, trei comunicări ale comisiei, uh, două documente, încă două rapoarte. Deci nu e ca și cum subiectul nu s-ar fi bucurat de atenție și de analiză din partea grupului nostru sau din partea comisiei. Noi chiar credem că trebuie să luăm măsuri, să vedem o schimbare reală, pentru că după ce am văzut în ultimele săptămâni, putem spune că avem aproape tot timpul o criză în agricultura europeană. Imaginea este una foarte complexă, însă trebuie să spunem și că nu ne lipsesc datele, ne lipsește doar acțiunea. Susținem abordarea doamnei uh, McGuinness. Uh, practicile comerciale neloiale sunt multe și variate, însă au uh, legătură cu consolidarea pieței în ceea ce privește puterea de cumpărare. În țara pe care o cunosc mai bine, Regatul Unit, avem patru jucători care sunt responsabili de 70% din piața alimentară. În Germania, trei jucători au ajuns la 60%, în Franța, trei jucători cu 50% din puterea de cumpărare. Deci există aici o mare dificultate în ceea ce privește puterea de cumpărare și și uh, uh, posibilitatea de a negocia liber în acest uh, lanț de distribuție. Salutăm aliatul 6 al doamnei McGuinness, chiar credem că a venit vremea pentru a avea legi, am discutat destul și problema trebuie luată în calcul la modul serios. Statele membre au nevoie de obligații pe care să le respecte în conformitate cu o nouă directivă. Există temei de acțiune pentru asta, articolele 114 și 116 din tratat. Ce se întâmplă acum, e clar, solicită Uh, o lege fermă. Nu suntem de acord uh, într-o anumită măsură cu doamna McGuinness, uh, aici exprimăm o opinie personală și anume că s-a evaluat oarecum piața Regatului Unit, însă noi nu suntem neapărat de acord cu această analiză. Chiar credem că nu s-a obținut prea mult cu măsurile aplicate acolo. Așadar, uh, nu credem că e un demers care trebuie urmat, însă credem că e nevoie de uh, legi. Oricum, uh, tonul general este că susținem eforturile doamnei McGuinness și suntem gata să cooperăm cu dânsa. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. E un raport foarte important. Aș dori să o felicit pe doamna McGuinness uh, pentru munca depusă și de asemenea și pentru sugestiile făcute. E un document foarte bun care, cred eu, acoperă principalele preocupări. Întrebarea acum este dacă abordăm această situație uh, axându-ne pe subiectele care au uh, cel mai mare impact în acest moment. Tocmai aici am vorbit despre veniturile fermierilor, uh, ori acestea uh, au o mare influență asupra ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Situația cât privește lanțul de distribuție cu produse alimentare este deja recunoscută printr-o comunicare a Comisiei. Însă trebuie să rezolvăm cumva situația. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamna McGuinness, cu ceea ce afirmați la uh, punctul 6, pentru că cred că avem nevoie de reguli europene. Situația actuală în care avem uh, legi naționale care diferă foarte mult de la o țară la alta și în care avem acorduri private, care diferă și ele de la un stat la altul, a generat o distorsionare a pieței interne, după părerea mea. Eu vin din Spania, așadar sunt familiarizată cu problemele sectorului nostru. Noi suntem exportatori uh, net și uh, în această calitate pot să spun că sectorul nostru uh, alimentar a fost lovit puternic de această distorsiune care există din perspectiva din pricina regulilor diverse din statele membre. Deci avem nevoie de reguli uh, europene. Asta ar aduce beneficii nu numai consumatorilor, ci și producătorilor. Cred că uh, normele voluntare, codurile uh, voluntare, reprezintă o întruchipare a bunelor intenții, însă nu rezolvă problemele reale. Ideea este bună, e un bun punct de plecare, însă nu cred că aceste uh, măsuri voluntare reprezintă un mijloc adecvat de soluționare acestei uh, probleme. Și încă un aspect, mărcile private și distribuitorii privați au impact asupra competiției, asupra concurenței. Acest raport ar putea să ne fie util pentru a acționa mai bine și dacă Consiliul și Comisia sunt uh, suficient de atente la această problemă. Deci uh, fie rezolvăm problema la nivelul Uniunii Europene, fie statele iau anumite uh, măsuri astfel încât să soluționeze totuși problema. Însă acele măsuri nu vor fi suficiente. Uh, criza laptelui uh, are impact asupra producției spaniole, deci eu cred că trebuie să continuăm să acționăm, pentru că principala problemă cu care se confruntă agricultura este una expus aici. Noi trebuie să încercăm să o rezolvăm. Mulțumim, doamna Ribero. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pe doamna Măghine, să-i mulțumesc doamnei Măghinis pentru munca depusă. Îi susțin abordarea și cred că ne oferă un aviz important și pertinent în legătură cu o chestiune care ne preocupă din ce în ce mai mult și care vizează din ce în ce mai multe uh, persoane, că și cifra de afaceri este estimată la un miliard de euro. Uh, ce se întâmplă acum este un obstacol pentru uh, producători și pentru organizațiile lor, mai ales uh, atunci când e vorba despre micro-întreprinderi și întreprinderi uh, mici. Într-un sondaj recent, cei chestionați au confirmat că au fost uh, subiectul uh, unei practici comerciale neloiale. Acest lucru conduce la creșterea contului, uh, costurilor și la 70% reducerea veniturilor producătorilor. Practic vorbim despre niște um, practici abuzive care trebuie sancționate de autoritățile competente. Sunt practici Um, care ating un domeniu vag, nebulos, uh, există uh, adesea amenințări cu represalii, deci există riscuri ca anumite acorduri uh, să fie brusc încheiate. Este vorba despre acordul între producători și distribuitori. În această situație există o mare dereglementare a pieței, există consecințe ale embargoului rusesc asupra uh, laptelui ceea ce a dus uh, la o situație de criză. Iar acum aș dori să închei uh, referindu-mă la micile piețe, unde există doar 2-3 uh, actori. În aceste lanțuri de distribuție, uh, adesea există practici uh, de luarea deciziilor unilaterale care afectează pe ceilalți uh, jucători și distorsionează piața. Producătorii adesea sunt obligați să accepte condițiile care le sunt impuse, altfel rămân cu produsele pe cap. Prin urmare, e nevoie de un cadru de reglementare legislativ care să poată permite sancționarea infractorilor și care să permită bună funcționare acestui lanț de uh, distribuție uh, pentru a permite venituri bune pentru toți uh, uh cei din uh, lanț. Un sistem uh, de autoreglementare este o idee bună, dar nu suficientă. Uh, Portugalia are două sisteme iar aceste sisteme, chiar dacă pot fi îmbunătățite, au uh, permis descurajarea operatorilor uh, atunci când a venit vorba de comiterea unor astfel de uh, practici. Și asta a dus uh, la salvarea 2,5 milioane de euro. Prin urmare, trebuie să reglementăm uh, situația pentru a avea un sistem uh, durabil la sfârșit, pentru a avea operatori cu legături între ele și care să respecte principiul jocului uh, fair play. Și asta pentru beneficiile producătorilor și consumatorilor. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Müller. Mulțumesc și eu, domnule președinte, domnule McGuinness. Foarte, în mod foarte profesionist a ținut cont de observații noastre. Mă bucur de buna cooperare și și explicațiile pe care le-a dat acum au fost foarte bune. Inițiativele benevole nu pot contracara factorul de teamă, teama că s-ar pierde locul pe listă. Eu cred că avem însă nevoie de mai mult, avem nevoie de o concretizare și standarde minime de implementare în întreaga Europa pentru a, a limita aceste practici. Inițiativele benevole există, dar nu ne ajută prea mult. În Germania numărul a scăzut semnificativ, dar este ciudat că patru mari companii decid uh, cu privire la 80% sau fac 80% din cifra de afaceri. Aș uh, putea detalia situația din Germania, dilema fermierilor și a producătorilor. Chiar săptămâna trecută a fost acel mare, acea mare demonstrație contra prețurilor scăzute la lapte. În momentul de față, în Germania nu trece o zi în care mass media să nu scrie ceva negativ despre fermieri. Și asta mă preocupă pe mine. Deși agricultura noastră folosește programe de mediu, își lucrează bine din punct de vedere economic, prezentarea în mass media e cu totul diferită. Și mă tem de această concentrație la uh, produsele vândute în magazine, mai există și legătura cu ONG-urile, acum se descoperă abia principiul durabilității și din nou se contracarează agricultura clasică. Există în Germania o inițiativă pentru bunăstarea animalelor și magazinele donează 4 cenți pe kilogram de carne vândută. Aceste, acești cenți ajung într-un fond, dar nu prea reușim să facem mare lucru cu acești bani. Eu cred că în acest raport trebuie să spunem lucrurilor mai clar pe nume, să cerem un cadru juridic mai dur și mă bucur de cooperarea care va urma. Mulțumesc! Merci! Mulțumim! Doamna Dolai! Mulțumesc, domnul președinte! Mă alătur colegilor mei pentru a o felicita pe doamna Măghinis pentru munca depusă. Aș dori să trag atenția unora și altora la legiferare. În anumite state membre au fost puse la punct anumite reglementări care nu totdeauna au uh, dat uh, uh satisfacție producătorilor. Distribuția, să nu uităm, reprezintă o capacitate specifică de a uh, te adapta la regulament. Dacă vom alerga întotdeauna după uh, adaptarea distribuției, uh, cred că ne-am pierde vremea. Avem lucruri mai bune de făcut. Prin urmare, cred că trebuie să găsim uh, anumite dispoziții uh, comunitare. Distribuția, astăzi, și mă gândesc la marile lanțuri de distribuție, uh, sunt prezente în majoritatea statelor membre. Deci niciodată nu vom reglementa situația dacă vor exista reglementări naționale pentru că vorbim până la urmă despre un spațiu comun. M-am bucurat să pot lucra cu doamna Măghinis pe acest subiect am fost producătoare și eu am lucrat în legătură cu aceste lanțuri de distribuție timp de 20 de ani și pot să spun că aici, pe plan european, am putea găsi o soluție astfel încât toți producătorii uh, europeni uh, uh agricoli să găsească ceea ce le este necesar. Mulțumim, uh, domnul Oazu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, agricultorii sunt practic victime ale presiunii marilor distribuitori, obiectivul lor fiind firește să vândă cât se poate de ieftin. Și toate acestea în detrimentul agricultorilor care, la rândul lor, sunt obligați să vândă în pierdere doar pentru a-și putea vinde produsele. Mai mult, nu există niciun fel de protecție pentru că prețul garantat a fost eliminat. Până la urmă, trebuie așadar să garantăm agricultorilor anumite prețuri minime uh, sub care vânzarea să devină uh, imposibilă pentru că altfel am avea de face cu un deficit al uh, fermelor. Din ce în ce mai mult, agricultorii se organizează pentru a-și vinde produsele fără să treacă prin lanțul de aprovizionare clasic, clasic și care creează practic anumite relații defectuoase între producători și supermarketuri. E clar că există o ineficiență a politici europene în acest domeniu. Cred că ar trebui uh, totuși să lăsăm statele să-și recâștige suveranitatea în acest domeniu. Mulțumesc. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să o felicit pe doamna McGuinness uh, pentru această muncă excelentă pe care a făcut-o. Aș dori să revin la câteva aspecte menționate deja de colegi. Mai întâi, uh, problema acestor practici uh, neloiale. E nevoie de o armonizare legislativă în Europa. Acest lucru se impune. E nevoie așadar de o mai bună coordonare între state. E clar că acesta este obiectivul care trebuie urmărit prin acest raport. Cel de-al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez uh, amintit deja de colega noastră Müller, este problema mărcilor uh, comerciale private. Atunci când un mare distribuitor nu este doar client uh, al sistemului alimentar, ci devine și concurent, există o uh, distorsionare a concurenței. Or pentru mine acesta este un aspect delicat și important care trebuie adus în discuție. Această uh, concurență neloială presupune că eu uh, concurez cu o marcă care mi este și client. Cu siguranță că asta va duce la mari probleme pentru întreprinderile alimentare. Va pune probleme pentru supraviețuirea lor pe piață. Deci, prin acest raport trebuie să tragem clar un semnal de alarmă în legătură cu această practică. Mulțumim, domnul Flanagan. Mulțumesc uh, foarte mult. Felicitări uh, doamnei McGuinness uh, pentru acest aviz care este interesant și cu care în mare măsură sunt de acord. Cred că cel mai important aspect pe care l-aș menționa ar fi că e mai ușor să găsești un ac în carul cu fân decât să uh, găsești o soluție la o astfel de problemă. Unul dintre motive uh, a fost amintit de un alt coleg și anume că avem practicile comerciale neloale pentru că dimensiunea companiilor cu care oamenii au uh, de-a face e problematică. Mai avem uh, o altă problemă și anume uh, cei care uh, cumpără produse și ar dori prin asta să ajute producători nu-și dau seama unde ajung banilor. În Irlanda, în sectorul producției de bere, am încercat să luăm anumite măsuri. Asta înseamnă că chiar și cu companiile mari precum Guinness, pot supraviețui și micii producători sau nu doar supraviețui, ci pot trăi prosper. Și asta pentru că oamenii la nivel local, atunci când cumpără produsele, pot uh, să decidă uh, ce cumpără, pentru că vorbele zboară și oamenii aud cum sunt tratați micii producători de mari producători. Se poate limita astfel prezența marilor companii uh, în sectorul producției de bere, asta se poate întâmpla și în ce privește alte produse. Sunt însă uh, și cazuri în care marile companii au fost uh, dizolvate uh, pentru că s-a dat prioritate celor mici. Deci putem face asta. Noi, dacă nu le-am dat putere acestor mari producători, ei n-ar avea această putere. Apoi s-a vorbit despre anumite practici voluntare uh, se pare că ele pot funcționa. Însă eu nu cred că am citit aceleași lucruri precum colegul meu, Alan. Însă e interesant să vedem că avem de-a face cu un tigru fără dinți, deci unul care nu poate mușca. Vorbim până la urmă cu unii care nu s-ar opri uh, de la nimic, nu s-ar da înlături de la nimic pentru a-și maximiza uh, profiturile. În Australia există legi care permit grupurilor de producători să facă ce doresc dacă asta este în interesul uh, public. Și noi avem nevoie de așa ceva, avem nevoie de legi avem uh, nevoie uh, de o conștientizare a acestei probleme la modul serios. Au, uh, am avut mai multe rezoluții, s-a discutat mult despre acest subiect, asistăm la frustrare în Irlanda, să spunem, și avem nevoie de soluții. Să sperăm că noi vom putea să punem capăt acestei probleme și să-i zdrobim pe cei care dețin monopolul. La Paul de Mulțumesc, domnul de la Vera. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că doamna McKinney s-a arătat foarte clar că deși și IMCO sunt responsabili, raportul ar trebui să joace un rol esențial. Totuși, vorbim aici de o problemă europeană, așa cum au arătat mulți colegi. situația uh, susține că trebuie să protejăm perjudicando sobre todo trebuie să protejăm și producătorii. Acest raport Manner cu privire la situația producătorilor de fructe și legume a arătat foarte clar că pe lângă competiția neloială mai sunt și practicile neloiale care afectează acești producători de fructe și legume și de aici probleme majore pentru acești producători care părăsesc acest domeniu când, iată, tocmai avem o uh, lipsă, o scădere a producției și nu că nu ar exista terenuri, ci din cauza acestor practici. Da, și de aceea depindem de piața mondială și mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu o criză dacă nu producem propriile alimente. Inițiativele sunt interesante, arată și o bunăvoință din partea marilor lanțuri, dar ele reprezintă și partea problemei, iar măsurile de furnizare a hranei nu au fost suficiente. Producătorii se tem să anunțe astfel de practici neloiale pentru că se tem că așa ar pierde clienții depind de diferitele elemente de furnizare. Și până acum se anunțaseră doar intenții, nimic concret. Aici avem șanse mari pentru a combate scepticismul, pentru a arăta cât de utilă poate fi Uniunea Europeană pentru acest sector atât de dificil. De aceea avem nevoie de un text care să susțină Uh, producători. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei McGuinness pentru munca depusă pe text. Dragi colegi, nu vă voi spune nimic nou atunci când spun că sectorul agricol trece printr-una din cele mai mari crize. Avem criza din China, avem embargoul cu Rusia, creștere, eh, costurile în creștere. O serie, iată, de explicații pentru această criză, dar, mai mult decât atât, practici neloiale, abuz în eh, lanț, toate acestea duc de ani de zile la probleme majore și eh, rentabilitatea producătorilor scade fermierul e întotdeauna veriga cea mai slabă din acest lanț. Și de aceea trebuie să încercăm să soluționăm această situație. Trebuie să avem un mai bun echilibru între diferiții actori. Textul comisiei e insuficient pe toate părțile sale. Avem nevoie de norme la nivel european pentru un tratament egal al tuturor actorilor, cum și spunea foarte bine doamna raportor. Ar trebui să insistăm, să ne angajăm pentru, să luptăm pentru fermierii europeni. Uniunea Europeană trebuie să-și ducă mai departe legile pentru a opri aceste practici. Și astfel dăm și un uh, mesaj clar, pozitiv, în direcția fermierilor europeni. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Azuard. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule McGuinness, pentru munca depusă și câteva idei, dat fiind faptul că am o oarecare experiență în acest domeniu. Trebuie să acceptăm că există un uh, element transfrontalier. Sunt multe firme care lucrează în mai multe țări și înțeleg că e o problemă de piață unică. Cu toate acestea însă, mă îndoiesc că legislația europeană va reprezenta răspunsul. Noi întotdeauna am prefera să uh, legiferăm cât mai ușor, cât mai puțin. Să aș prefera să punem la o la altă bune practici decât să formulăm legislație care va fi împotriva pieței unice, împotriva concurenței și, de fapt, imposibil de aplicat. E clar că au existat practici neloiale și am experiență în acest domeniu. Nu sunt de acord cu cei care au spus, care au vorbit despre uh, ombudsmanul uh, industriei, e clar că nu e vorba de un tigru fără dinți, ci o armă foarte puternică pe care de care companiile iau notă. Și, drept consecință, eu am văzut multe dovezi, le spun uh, contracte de nouă generație. Acestea sunt contracte între diferitele sectoare de producție, de procesare și așa mai departe și investesc cu toții se bucură, împart riscurile și împart apoi și beneficiile. Și un alt lucru pe care aș dori să-l menționez, nu ar trebui să pierdem din vedere importanța încurajării furnizorilor de a coopera mai mult pentru a adăuga valoare produselor lor și de a se bucura de avantajele legislației. Și vă pot da și un exemplu concret din țara mea, avem o legislație relaxată acum, avem un regulament de competiție care permite grupurilor de producători și organizațiilor de furnizori să aibă o masă critică de 30% din piață. Nu se permite acest lucru din punct de vedere legal, însă în practică nu ne apropiem nici pe departe. Au marjă de piață de 10-15% maxim. Din experiența mea, sigur, critic propria industrie, sunt și eu fermier, dar cei care protestează față de prețurile mici, aș dori să știu dacă s-au pregătit atunci când prețurile erau mari pentru vremuri mai grele sau încearcă să o facă abia acum. Uh, Importantă este, până la urmă, o poziție mai bună în final. Mulțumesc, urmează domnul Bogovic. Pe merit McGinnis. Mulțumesc. Felicitări doamnei McGinnis. Sunt de acord cu dânsa. Raportul atrage atenția asupra problemelor cheie din ultimii ani și e drept că e o discuție pe care o purtăm des. Sunt de acord că am avut cinci avize deja din partea Parlamentului pe acest subiect și mă bucur că pot face o legătură dintre acest raport și cel al domnului Milan, care vorbea de organizațiile de producători și despre uh, recomandări pentru sectorul fructelor și legumelor. E important să avem organizații de producători și asta e important ca să putem vorbi despre lanțurile de furnizare. E important să susținem zona rurală pentru că IMCO nu îi protejează pe producători. Noi trebuie să facem aceasta. Eu susțin un cadru juridic mai puternic, pentru că în ultimii ani s-a întâmplat de multe ori următorul lucru. Există marile lanțuri mondiale, ei o să vinde pe o piață mică și aceste lanțuri mari pot distruge astfel de piețe mici complet. Acest lucru s-a întâmplat din nou în acest an în Slovenia, în domeniul fructelor și legumelor. oferta locală nu reușește să ajungă la consumatorii finali. Și de aceea cred că trebuie să mai lucrăm pe acest uh, subiect. Avem nevoie de un cadru mai clar, trebuie să avem prețuri minime sub care să nu putem coborâ. Altfel, nu vom putea garanta agricultură durabilă. Mulțumesc. Domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații precise am de făcut. Este foarte succint acest raport și felicitări doamnei Măghines pentru asta. Alineatul 1 este foarte bun, insistă pe poziția de negociere pe care trebuie să o aibă agricultorii. Aici aș insista cu privire la uh, caracterul colectiv al negocierilor. După cum spune și colegul Ashworth, trebuie, să, trebuie ca agricultorii să fie într-o poziție mai bună de negociere. Dar, având în vedere, de exemplu, um, costurile ridicate de la început, agricultorii nu voiau să se asocieze. În schimb, acum ar trebui să o facă. Deci, ei trebuie să negocieze împreună. Ei sunt foarte dispersați în vreme ce ceilalți actori uh, sunt foarte bine concentrați. Ce de doua observație. Nu doresc să mă refer la lupta împotriva practicilor neloiale, ci doar să mă refer la raportul Carona cu privire la risipa alimentară. Este vorba despre 90 de milioane de tone de mâncare aruncate în Europa. Aș dori să fie ajutate unitățile de distribuție cu o politică europeană pentru ca acestea, acestea să nu mai fie impozitate uh, pe surplusul alimentar pe care îl donează, surplus pe care nu îl mai pot comercializa, dar care este bun, este consumabil. Uh, există țări în care sunt impozitate aceste donații și nu cred că ar trebui să fie așa. Trebuie să adăugăm o astfel de dimensiune, să încurajăm statele membre să introducă aceste practici. Deci trebuie să vorbim cu comisarul responsabil pentru impozitare pentru ca uh, companiile care fac astfel de donații să nu mai fie penalizate prin impozite. pentru că risipa este foarte mare și nevoile celor care sunt foarte săraci sunt din ce în ce mai mari în Europa. Președintele, următorul vorbitor. Mulțumesc și eu, domnule vorbitor, și vin cu o idee din Germania. Nu știu dacă și în alte țări europene e așa. La noi, pe lângă uh, magazine, mai există situația unităților de lactate, ale fermelor de lapte, unde se tot vorbește de, de comerțul cu amănuntul, care ar fi foarte concentrat în puține mâini, dar ferme producătoare de lapte avem mai multe și pe acolo problema e sau de fapt e o unitate care colectează laptele de mai multe ferme de lapte. Și deci există o oarecare putere locală și ar trebui să analizăm și această situație cu companiile care colectează laptele de la mai multe ferme. Să ne uităm exact la situație. Dacă un fermier nu e mulțumit cu prețul oferit de o astfel de companie, s-ar putea să nu ajungă la nicio altă companie care să accepte laptele, pentru că aceste companii vorbesc și între ele și se asigură că prețul rămâne scăzut. Și aici Iată piața liberă care se oprește la poarta fermei, unde mașina nu mai vine să colecteze laptele. Și atunci el ce face? Așadar și latura uh, producătoare. Dar mai e un punct important. În Germania încă nu reușim să etichetăm laptele astfel încât să scrie pe cutie de unde provine laptele respectiv spunem doar unde a fost prelucrat, adică compania care a creat uh, cutia de lapte. Și fermierii, când au, imers, când au fost în grevă și nu au mai livrat lapte, a fost adus lapte din Polonia, din Cehia și din alte părți și ambalat în cutiile noastre. Și uite ce se întâmplă cu dreptul fermierilor de a protesta și de a insista pe poziția lor a, pe piață, au această problemă pentru că nu se etichetează proveniența laptelui, ci doar locul unde a fost produs. Avem nevoie de etichetare dacă vrem să le dăm o poziție puternică pe piață. Este, cred, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în momentul de față atunci când vorbim de prețuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Caputo. Foarte pe scurt, nu mai repet ceea ce au spus antevorbitorii. O felicit pe doamna McGuinness. Nu doar pentru raport, ci și pentru, rap, pentru caracterul concret al raportului său. Aceste practici neloiale se referă la întregul continent. Am discutat unele aspecte și la acel seminar pe agricultură și am văzut unele dintre aceste aspecte negative încă de pe atunci. Trebuie să acționăm împreună, hotărât, și sunt de acord că această sarcină pică în curtea comisiei noastre. E unul din subiectele noastre cele mai importante. Eu sunt pentru un cadru legal mai puternic. Așa cum se și spune la punctul 6, trebuie să venim cu norme obligatorii împotriva concurenței neloiale și către alte astfel de practici. Dar așa cum au spus deja unii colegi, trebuie să extragem și câteva alte aspecte și mă gândesc aici în special la rolul producătorilor, la rolul asociațiilor de producători, în special pe vremuri de criză se vorbește despre acest subiect, dar ar trebui găsită o cale pentru a ca producătorii să aibă o activitate mai clară. Și în final aș atrage atenția asupra mărcilor private, comerciale, probabil reprezintă cel mai mare factor pentru distorsiunea pieței. Și asupra acestor ar trebui să ne concentrăm, nu doar pe acest raport, pe acest dosar, ci și cu alte ocazii. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Caputo, domnul Nicholson. Mulțumesc. Felicită, o felicit și eu pe doamna raportor. Cred că toată lumea e de acord că raportul vine la momentul potrivit. Sper că va fi folosit pentru a crea o situație în Europa în care să avem un mai bun nivel al controlului. Am tot spus că problema sunt marile lanțuri. Nu contează ce guvern, niciun guvern nu a fost gata, nicio instituție nu a fost gata să facă ceva cu marile lanțuri. Am văzut ce a spus domnul Smith despre situația cu, cum a numit el, cu acel tigru fără dinți. Dar e un comentariu nepotrivit. A fost prima persoană care a încercat să facă ceva în acest sens. Nu e uh, soluție perfectă, nu au suficientă putere și da, se poate îmbunătăți, dar e un început măcar. Dacă nu tratăm așa ceva, nu are rost să venim cu reguli la nivel comunitar dacă nu sunt implementate peste tot. Și dacă ne uităm la legislația europeană a momentului, unde au fost implementate doar parțial și nu în toate domeniile, cred că există riscul unor uh, dificultăți. De acord și cu problema propriilor uh, etichete, da, e o problemă a lanțurilor care își uh, dezvoltă propriile mărci și asta distruge orientarea către piață în alte domenii. O văd această situație și la noi, local, și am vorbit cu producători de chipsuri sau care procesează carne de pui, cărnați sau altfel de carne, li se spune că trebuie să produceți astfel pentru noi. Și astfel se atrag clienții și e vorba de cotă de piață. Și cotă de piață pentru mari producători și marjele de profit corespunzătoare și lucrul se reflectă în situația de pe piață sper că doamna raportor va putea și pentru că a spus foarte bine că comisia noastră are o poziție foarte importantă în această discuție, în acest proces și raportorii din umbră o vor susține asigurându-se că noi, Comisia de Agricultură, avem un cuvânt de spus în acest domeniu. Am spus-o, putem face noi liste cu dorințe care nu pot fi atinse niciodată sau putem urmări o anumită agenda și să obținem, să atingem ce se poate face acolo. Mult succes, doamne raportor! Mulțumesc, doamna Eranz Garcia. Mulțumesc. Mulțumesc. Așadar, ca și antevorbitorii, o susțin și eu pe doamna McGuinness. Și noi am dorit ca această comisia noastră să fie la fel de importantă ca și uh, Comisia pentru Comerț Internațional. Ne pricepem la acest subiect și e important să avem și noi un cuvânt de spus. Și cred că doamna McKinnis ne reprezintă foarte bine. E vorba despre piață, de faptul că producătorii trebuie să poată trăi din activitatea lor, important ca sectorul să fie rentabil și avem, iată, de a face cu deciziile politice ale statelor membre. Producătorii sunt veriga cea mai slabă, așa cum s-a mai spus, iar măsurile în avantajul lor sunt în avantajul nostru al tuturor. După eșecul din 2003, Uniunea Europeană ar fi trebuit să ia o poziție mai curajoasă. Avem nevoie de un semnal clar pentru poziția europeană. Producătorii, uh, consumatorii au o directivă care îi ajută, de ce nu au și producătorii una? Amendamentele noastre vor fi în avantajul tuturor, considerăm noi. Iar în ceea ce privește practicile, asta nu era prea clar, trebuie să spunem alb, negru pe alb ce practici aplică producătorii și intermediarii și uh, procesatorii, iar mărcile lanțurilor trebuie numite clar, pentru că e evident că nu e tocmai în spiritul unui comerț corect. ne îngrijorează și situația fermelor, noi vom trimite, domnule raportor, comentariile și amendamentele noastre. Mulțumesc, doamna Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja čestitam gospođi na... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O felicit pe doamna McGuinness pentru motivația de care a dat dovadă luptând, luptând împotriva acestor practici neloiale. Este foarte important să prezentăm ce măsuri putem uh, impune pentru a lupta împotriva acestor practici, pentru că ele au consecințe negative asupra agricultorilor și asupra micilor antreprenori. Chiar pot duce la dispariția lor. Cred că e foarte important să definim să conturăm măsuri care să susțină IMM-urile și care să se referă și la marile lanțuri comerciale și marile companii. În ceea ce privește practicile neloiale, am văzut că au devenit practică curentă inclusiv șantaj, a devenit practică curentă inclusiv șantajul. Nu putem să lăsăm uh, acest lucru doar în apanajul uh, guvernelor naționale, pentru că nimeni nu se va lua la trântă cu supermarketurile. Am vorbit cu un președinte de firmă agroalimentară și el mi-a spus că un lanț de supermarketuri mai mult l-a șantajat mai mult deodată. Agricultorii și IMM-urile ne, con- ne confirmă că le este din ce în ce mai greu să supraviețuiască și să creeze noi locuri de muncă. Dar nu îndrăznesc să se exprime în mod public pe această temă, de teamă că vor fi șantajați. Supermarketurile cumpără produse de calitate la prețuri foarte ă, scăzute și le vând uh, sub marca lor comercială. În Croația, avem uh, produse de slabă calitate care sunt importate, dar sunt marcate ca fiind uh, croate pentru că sunt vândute de o firmă din Croația, de un supermarket croat. Prețurile la produsele agricole în Croația sunt în scădere, acest lucru îl spun agricultorii. La urma urmei, ei sunt cei care își asumă toate riscurile și comercianții nu respectă acest, nu își respectă angajamentele. Mulțumesc. Doamna Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumiri și doamnei McGuinness pentru munca sa. Am câteva observații de făcut. Atunci când uh, sunt abandonate uh, reglementările cu privire la producție și de, atunci când uh, oferta depășește cererea, atunci apar probleme. Și regimurile actuale nu ne mai folosesc. S-a dat exemplul Spaniei de mai multe ori. În Spania am fost printre primii care am pus în aplicare pachetul uh, pentru lapte și uh, nu se știe care vor fi efectele mai departe ale acestui raport. Sectorul laptelui se mobilizează încă din luna iunie în Spania și de, de sâmbătă 5,5 milioane de litri de lapte au fost vărsați um, în câmpuri, pentru că prețurile sunt prea mici și producătorii au, au dorit să blocheze accesul distribuitorilor și astfel să blocheze industria. Astfel avem parte de o grevă a laptelui. Surplusul de lapte a fost aruncat pot să vă spun că Galicia produce 50% din producția de lapte din Spania și această, acest protest ar trebui să ajute agricultorii să se afle pe poziție mai solidă de negociere. Trebuie să luăm act de situația actuală și să revenim la poziții, la politici publice care să constrângă uh, producătorii să aibă acorduri rezonabile. Domnul Țullo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Măghenes. În textul său foarte succint a reușit să înglobeze toate aspectele problemei. Practicile neloiale există de foarte multă vreme, am vorbit despre ele atâta timp. În zilele noastre suntem martorii eșecului uh, măsurilor voluntare. Nu mai putem să procedăm așa în continuare. Trebuie să luăm o decizie astfel încât aceste măsuri voluntare să nu mai fie folosite. Există câteva verigi slabe în acest lanț. Prima, consumatorii. Noi ne concentrăm acum pe producători. Am constatat astăzi că ei au venituri foarte slabe. Ei sunt pe o poziție slabă atunci când semnează contracte și nu uh, pot să lupte cu marii, marile multinaționale. În consecință, trebuie să accepte contracte defavorabile, inacceptabile, pentru că altfel nu pot să supraviețuiască. Este așadar indispensabil ca ei să ca noi să îi reprezentăm cu o singură voce pentru a ajuta astfel sectorul agricol. Fără ajutorul nostru, ei nu, agricultorii nu vor mai putea să existe și parte din venitul lor vine din distribuție și, uh, și vânzarea către comercianți. Deci, inițiativa noastră trebuie să le dea indicații, orientare, niște norme minime la care trebuie să se adapteze toate statele membre. Nu trebuie să uităm nici ce a funcționat până acum, metodele care au funcționat până acum în toate statele membre. Domnul Rope urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea, doamnei McGuinness. Sper că acest aviz să aibă un impact pozitiv. Am avut o situație asemănătoare în Lituania. În Parlamentul a dorit să reglementeze piața laptelui, din nefericire, efectele nu au fost cele dorite. Pentru că nu s-a găsit o metodă de reglementare a um, activității comercianților. Practic trebuie să renunțăm la această idee acum. Acum adunăm semnături pentru o petiție producătorii și consumatorii cer instituțiilor europene să introducă un sistem de reglementări obligatorii și eu sper că până în decembrie vom fi adunat toate semnăturile de care avem nevoie. Care sunt argumentele? Astăzi Agricultorii sunt neajutorați, nu îi protejează nimeni, abia reușesc să evite falimentul, s-au dat ajutoare suplimentare la începutul acestui an din cauza embargoului rusesc. Dar prețurile au scăzut astfel încât aceste ajutoare deja nu nu, nu nu-și mai au rostul, nu, nu mai sunt suficiente. Este important să promovăm produse de calitate și datoria noastră ca instituții europene uh, este să ne asigurăm că um, agricultorii își pot acoperi costurile, cel puțin. Și Având în vedere toate aceste detalii, ne dăm seama de ce politica din, din țara mea nu a adus uh, uh, rezultatele dorite. Nu contează sectorul agricol, că sunt fructe, că sunt cartofi. Uh, calitatea trebuie să aibă un preț și este foarte dificil să ne dăm seama cum reușim noi să permitem acestor procese să se continue. Președintele, mulțumesc, domnul Dompan. Mulțumesc, domnule președinte. I-am uh, dat acest raport doamnei McGuinness și, într-adevăr, nu am fost dezamăgiți. Am o întrebare, de fapt o dublă întrebare. În OCP am încercat să punem producătorii pe poziție mai bună, să aibă mai multă putere, dar a trebuit să ținem cont și de dreptul concurenței. Astfel a fost limitat rolul producătorului la o parte din piață care nu poate să depășească 15-20%, chiar 33% pentru lapte. Atunci când vedem cum se uh, grupează, cum se asociază marile lanțuri de distribuție astăzi, putem să ne întrebăm de ce nu fac și producătorii același lucru. Avem uh, grupuri care reprezintă singure mai mult de 15% din distribuție și care în continuare îi, îi obligă pe furnizorii lor să plătească prețuri foarte mici. Deci, poate trebuie să ne punem sub semnul întrebării filozofia în materie de concurență. Dreptul concurenței a fost încă de la început uh, conceput conform unei singure misiuni, adică să fie în serviciul consumatorului. Astăzi, șomajul este foarte mare uh, și trebuie ca uh, dreptul concurenței să, să fie în uh, serviciul cetățeanului muncitor, aici fiind incluse, inclus și producătorii agricoli. Deci cred că trebuie să ne punem aceste întrebări. Dacă dreptul concurenței ține cont de situația cetățeanului lucrător, atunci asta ar genera câteva uh, întrebări, reuș- noi reușind astfel uh, să prevenim acest război înspre prețul cel mai mic. Mulțumesc. Mulțumesc. Paul Brennan. Chair, um, I think it's obviously clear that Mulțumesc, domnule președinte. E foarte clar că aceste practici uh, sunt simptome ale unor probleme structurale de pe piață care reflectă un, o problemă mai adâncă în uh, lanțul de aprovizionare. Și laptele și fructele sunt exemplele cele mai ilustrative în momentul de față. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii sunt implicați în mod activ în această inițiativă a lanțului de aprovizionare și asta e o temă pe care am discutat-o cu doamna Măghinez. Toți cred că am dorit să vedem cum sunt implicați uh, agricultorii în această inițiativă voluntară. Cred că și Comisia trebuie să revizuiască și să învețe din, această, din acest proces al inițiativei pentru lanțul de aprovizionare. Dacă nimerim lucrurile așa cum trebuie și cred că vom reuși, nu cred că va mai exista nevoia unei legiferări, dar avem nevoie de coordonare la nivel european și avem nevoie de comisie pentru a ne ajuta în acest sens. Devine evident că lungimea unui lanț de aprovizionare este un lucru negativ cu cât este mai lung, cu atât este mai problematic, atât pentru producători și pentru consumatori, dar și din punct de vedere al schimbărilor climatice. Iată, deci, destule motive, schimbările climatice și uh, raportul calitate-preț pentru consumatori. Uh, domnul Nicholson a vorbit despre uh, o temă tabu, după cum a spus el, eu cred că este vorba despre două. Nu doar despre comerciant, cum a spus colegul nostru, ci și consumatorul. Și consumatorul are aceeași putere pe care o are comerciantul. Supermarketurile își vor adapta oferta la cerințele consumatorilor. Dacă uh, ei doresc o legumă din Vietnam, atunci ei o vor cere și supermarketul va importa și va pune pe rafturi leguma din Vietnam. Avem acest exemplu din anii 90, când consumatorii au intrat în, au, s-au dus la supermarketuri în toată Europa, mai ales în Regatul Unit, și au cerut o garanție că produsele venite din lumea treia atunci, țările în curs de dezvoltare acum, Uh, au cerut ca agricultorii în aceste țări să primească un uh, preț corect pentru produsele lor și acesta a fost începutul mișcării comerțului echitabil, care deja durează de 25 de ani și vedem și în supermarketuri produse care au această etichetă cu uh, comerț echitabil, produs în comerț echitabil. Și uite, para, în mod paradoxal, în Europa nu avem un echivalent pentru proprii noștri producători agricoli. Așadar, atunci când un uh, consumator intră într-un uh, supermarket din Uniunea Europeană, ei nu au habar dacă producătorul respectiv a primit un preț corect pentru produsul său. Există câteva etichete care ne spun dacă produsul este organic, dacă uh, animalele au avut uh, sau nu de suferit. Știm că există uh, acest comerț echitabil pentru uh, Uh, pentru producătorii din țările în curs de dezvoltare, dar nu știm uh, ce fac, cum se descurcă producătorii din, uh, din Uniunea Europeană. Eu îmi cer scuze că am întârziat astăzi la ședință și nu am prins începutul discuției, dar am avut o ședință cu reprezentanții producătorilor agricoli din Anglia și, uh, și țara Galilor Și tocmai aceste teme le-am discutat. Și domnul Dantan s-a referit la dreptul uh, concurenței. Întrebarea mea este, am putea să folosim un fel de etichetă cu preț echitabil la nivel european fără să supărăm dreptul uh, concurenței. Cred că este o posibilitate pe care trebuie să o analizăm. Da, comercianții sunt puternici, dar și consumatorii sunt la fel de puternici cred că o mare majoritate a consumatorilor europeni ar fi pregătit să folosească, să plătească mai mulți bani pentru mâncare produsă în Uniunea Europeană dacă aveau garanția din partea unui organism de certificare independent că banii aceia vor ajunge în buzunar, buzunarul agricultorilor. Și cred că asta este o piață care ar putea să fie dublă față de piața comerțului echitabil, care are deja succes. Există clienți care își plăt, care își permit să plătească mai mult sau care nu își permit Uh, sau care, sau cărora nu le pasă, dar există un gros al clienților care poate să plătească pentru produse de calitate și este dispus să facă chestia asta și cred că asta este o posibilitate pe care trebuie să o analizăm urgent. Președintele, mulțumesc. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, felicit și eu raportoarea pentru munca depusă. Uh, este absolut necesar să avem o astfel de reglementare în acest domeniu, pentru că cu toții știm aici la Comisia de Agricultură că nu este greu să produci, este greu să vinzi. Și atunci, sigur că ai nevoie de astfel de reglementări și ne aducem aminte cu toții cât de dificil este să vii cu o reglementare în acest domeniu dacă ne ducem puțin în spate și atunci când am vrut să reglementăm etichetarea produselor de carne cu țara de origine, etichetarea obligatorie, am avut o foarte mare rezistență din uh, partea procesatorilor. Este important însă să introducem aici o chestiune care a fost amintită colateral de colegii noștri, interesul consumatorului. Sigur, noi aici protejăm interesul fermierului, a producătorului, însă el este absolut strâns legat de interesul consumatorului, pentru că el trebuie să știe, în primul rând, ce fel de produse consumă. Spunea colega din uh, Germania că și acolo este acest fenomen, cred că numai în România se întâmplă acest lucru, când laptele din cutia, uh, mă rog, din uh, cutii, de fapt, este din altă parte. Ori noi nu putem să înșelăm consumatorii, pentru că până la urmă, în dreptul penal, cel puțin în România, asta este înșelăciune care uh, atrage o răspundere penală. De aceea eu cred că trebuie să, fim, să, să prindem aici, practic, atât interesul fermierului cât și interesul consumatorului, care, așa cum am spus, trebuie să știe ce fel de produse consumă cel va decide dacă vrea să consume produse din Vietnam, din China sau din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Merci, Monsieur Des. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu mulțumesc domnului McGuinness ca subiectul e discutat. i-am dat dânsei raportul pentru că știam că poate lucra pe subiect. N-aș mai repeta cele spuse, aș încerca doar să completez problema pieței unice. Aici trebuie să acționăm, dau un mic exemplu. O mică companie de colecție, colectare a laptelui a livrat mereu uh, către un lanț alții au venit cu un preț mai mic, această companie a fost dată afară și numele rămâne același și consumatorul final nici nu știe că acum consumă lapte în altă parte. Faptul că exista o marcă a lanțului, furnizorul poate fi schimbat fără ca consumatorul să afle acest lucru. Aici ar trebui să ne gândim, să vedem ce se poate face cât privește obiectivele de plată obligatorii, nu e normal că din comerț să se întoarcă la fermier banii pentru lapte vândut cu 40 de zile în urmă. E prea târziu. Trebuie să vorbim despre contracte, despre cantități, despre timp de livrare. Nu vorbesc acum despre toate acestea. Vom discuta asta cu doamna raportor. Știu că în cele din urmă raportul va ține cont de dorințele producătorilor și grupul meu te va susține în continuare. Parole este Monsieur Beauvais. Mulțumim. Domnul Bove, domnule președinte, mai întâi aș dori să-i salut curajul doamnei Ghines pentru că nu este uh, primul raport uh, pentru uh, lanțul de distribuție, este primul raport în care se vorbește de necesitatea de a acoperi costurile de a face astfel încât producătorii să poată să vândă la niște prețuri care să le acopere cheltuielile. Uh, care să spună că trebuie restabilită o bună împărțire între producători, procesatori și distribuitori. Au fost 5-6 rapoarte până acum care am spus mereu același lucru. Din păcate, acum vorbim despre un raport din proprie inițiativă. Deci, uh, nu Comisia Parlamentului uh, în cauză este vizată, ci Comisia Europeană, care de ani de zile refuză să facă progrese și care refuză să facă tot ce trebuie pentru a răspunde. Singurul răspuns pe care l-am avut pe durata discuțiilor legate de reforma PAC a fost uh, acela de a bloca propunerile făcute, mai ales la nivelul uh, organizațiilor comune ale pieței. Mie mi se pare că deja este suficient. Mă întreb ce mai trebuie să vorbim cu domnul Phil Hogan. Cred că dacă suntem uh, convinși de faptul că e nevoie, pe de-o parte, să apărăm producătorii și, pe de altă parte, să facem astfel încât să existe o împărțire echitabilă în lanțul alimentar, atunci ne trebuie o rezoluție foarte clară. Pe 5 octombrie vom uh, avea o întâlnire cu domnul Phil Hogan și asta la Strasburg. Mă gândesc că poate ar trebui să-i dăm un ultimatum. Îmi pare rău, spre domnul Bove, nu v-am înțeles. Bun, mâine ne întâlnim cu el, cu atât mai bine. Mâine putem să spunem foarte clar, fie legiferați în legătură cu nevoile esențiale ale uh, agricultorilor în legătură cu această uh, repartiție, fie nu mai aveți nimic de a face cu noi. Sunt tot felul de discursuri care ne spun că nu există niciun fel de interes din partea Comisiei, niciun fel de monitorizare a situației, prin urmare uh, propun ca Comisarul pentru Agricultură să uh, înceteze acest uh, simulacru de discuții cu Comisia Europeană. Mulțumim, domnule Bove. Voi da cuvântul acum, doamne Măghinise, pentru a încheia uh, discuția în legătură cu raportul său excelent. Și asta înainte să trecem la următorul raport al acestei dimineți care va trebui votat. Mulțumesc. Mai întâi, uh, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră, uh, cele care m-au susținut și cele care au adus uh, întrebări. În total au existat 27 de vorbitori pe listă. Se arată cel puțin interesul pe care îl are această comisie. Aș dori să fiu precaută și foarte cinstită cu colegii în acest moment. Aș vrea să citim exact despre ce Uh, e vorba în raport și ce anume putem noi să facem ca și uh, comisie. Suntem limitați uh, și dacă ne limităm, domnul Nicholson a spus deja acest lucru, putem să obținem niște rezultate. Dacă vrem să punem tot ce ne roade în raportul acesta, nu ne vom atinge obiectivul la care ne gândisem inițial Aș dori colegii uh, din tot spectrul politic să-și aducă aminte de faptul că raportul Comisiei IMCO poate primi amendamente și prin colegii dumneavoastră din acea comisie există oportunitatea de a înainta amendamente la raport uh, care prin natura sa este mai extins decât avizul meu, uh, iar termenul limit este 17 septembrie. În ceea ce privește etichetele private, această problemă este una majoră. Domnul De Castro s-a referit și dânsul la ea. Trebuie să fim foarte atenți să vedem unde anume am putea modifica raportul pentru a sublinia Uh, acest aspect care este foarte valabil și foarte important. Dacă legăm totul direct de fermier, nu putem păstra uh, subiectul aici. Sunt gata să lucrez cu dumneavoastră pentru a face lucrurile posibile. Am luat notițe în legătură cu toate sugestiile făcute. Și acum un ultim comentariu în legătură cu sugestia domnului Bove. Eu nu sunt aici să îl apăr uh, pe domnul Bo- uh, Hogan. Dânsul poate să facă foarte bine uh, și singur. Dar este primul comisar cu care am discutat până acum care a adus acest subiect pe ordinea de zi. Eu cred că acest lucru este important. De asemenea, cred că dacă citiți comentariile domnului Juncker sau concluziile lui de săptămâna trecută în legătură cu acest subiect, a făcut și el la fel. Deci nu avem o soluție, dar cel puțin avem o anumită orientare din partea Comisiei că sunt interesați de acest domeniu. Și în cele din urmă ne aflăm aici pentru că Mulți dintre noi și chiar și dumneavoastră ați solicitat să se ia măsuri. Există o îmbunătățire a comportamentului în anumite cazuri în lanțul de distribuție, însă uh, vorbim uh, de faptul că ar trebui să existe legislație. Există un raport uh, care ne va parveni în partea Comisiei la sfârșitul acestui an, care va presupune măsuri ulterioare pentru a rezolva această problemă la nivelul Uniunii Europene. Uh, am primit însă informații că poate acest uh, raport nu ne va parveni până la sfârșitul anului, poate ne va parveni la începutul anului viitor, dar până atunci poate că uh, va veni comisia să discute cu noi. Eu mă bucur că am putut colabora fructuos și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Măghinis, pentru toate aceste uh, precizări. Calitatea muncii dumneavoastră uh, a fost subliniată în multe luări de poziție și este un aspect esențial având în vedere miza acestui uh, raport. Propun așadar să trecem la următorul punct de pornă de zi, ultimul raport al acestei dimineți, On y va Donc, comme je l'évoquais... Cum am spus uh, mai devreme, uh, pot să vă mai ofer câteva secunde de concentrare, după care trecem la vot uh, pentru raportul domnului Sikierski. Este vorba despre abrogarea actelor legislative învechite. După cum știți, Ă, dânsul nu poate să ă, de la votul pentru raportul său, pentru că este la Consiliul din ă, Luxemburg, iar eu, în numele său, prezint niște scuze acum. Domnul Sikerski, bineînțeles, susține propunerea Comisiei care dorește abrogarea unei părți a directivei 0174 care fixează un nivel maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi. Este vorba și de regulamentul din 2006 care presupune uh, o schemă de restructurare pentru industria uh, zahărului. Este vorba despre finalul campaniei 2009-2010. Acestea fiind uh, spuse și pentru că dorim un acord în primă lectură cu uh, Consiliul, domnul Sicheschi a înaintat un amendament, nu există decât un amendament la acest raport, care adaugă o trimitere la piața internă în uh, temeiul juridic al propunerii. Temeiul juridic a primit o recomandare favorabilă din partea jurii. Prin urmare, putem uh, vota acum această propunere fără niciun fel de probleme. Începem prin a supune la vot uh, amendamentul propus de domnul Sikierski. În legătură cu acest temei juridic uh, suplimentar, nu există niciun fel de rezervă din partea Comisiei Jurii. Cine este pentru acest amendament? Cine se opune? Abțineri. Două abțineri. Vă mulțumesc. Se adoptă. Vă propun și să votăm uh, rezoluția, propunerea legislativă, așa cum am solicitat-o și cum o avem. Uh, prin vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 36 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Raportul se adoptă. Vă mulțumesc! Nu votăm și propunerea legislativă. Votul s-a deschis. Vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Rezoluția se adoptă cu 37 de voturi pentru și două abțineri. Vă mulțumesc că votul s-a închis și am terminat corona de zi pentru această dimineață. Vă dau întâlnire pentru ora 15 pentru a continua cu lucrările comisiei. Poftă bună tuturor! Yes. 12 29 12 29